Possiamo dare inizio? Benvenuti a tutti. Benvenuti a tutti. Innanzitutto voglio Bine ați venit cu toții. Aș dori să începem lucrările comisiei noastre. Urându-i uh, la mulți ani doamnei Köstinger. De asemenea, aș vrea să salut și prezența printre noi a producătorilor de lapte din zona Herkin, ce produc aceștia? Lapte și brânză și grapa, mai spune președintele. Vom trece acum la uh, examinarea proiectului de ordine de zi. Dacă nu sunt observații, acesta va fi adoptat. Vă reamintesc că uh, traducerea este disponibilă, traducerea lucrărilor comisiei noastre este disponibilă în toate limbile uh, de asemenea, vom avea aprobarea proceselor verbale ale reuniilor din 26 uh, septembrie, 5-6 octombrie și 12 octombrie. Dacă nu sunt uh, observații uh, atunci și aceste uh, procese verbale sunt considerate adoptate. Și acum uh, să vă mai spun că reuniunea aceasta este transmisă în web streaming, iar mâine vă reamintesc că președinția poloneză și în cooperare cu comisia noastră uh, dar oricum e o inițiativă a președinției poloneze. Uh, e vorba de o conferință organizată în uh, o conferință în sala 2 Q2 uh, sunt mai mulți invitați din, uh, din partea președinției poloneze și, repet, este o conferință organizată de ministrul polonez și de președinția poloneză. Uh, raportorii vor putea lua cuvântul și vom vedea dacă în timpul uh, ședinței uh, vor putea lua cuvântul și alți colegi care doresc să facă acest lucru. Oricum vă reamintesc, este vorba de o inițiativă a președinției poloneze sprijinită de noi, un mare număr de organizații agricole, de cooperative, de șefi de întreprindere, de tineri vor fi prezenți, un mare număr de invitați. Toate acestea, deci, vor avea loc mâine după amiază. Dacă uh, producătorii de lapte nu au ajuns încă în sală, eu cred că putem trece la, ora, la punctul 4, prezentarea de către comisie și un schimb de opinii privind anumite teme abordate în evaluarea impactului reformei politice agricole comune. Dragi colegi, acesta este primul dosar al ordinii de zi legat de reforma PAC. Comisia ne va prezenta astfel mai multe puncte uh, și vor răspunde la întrebările și comentariile venite din partea colegilor. Uh, profit de ocazie pentru a-l saluta și pe uh, președinte și pe alți câțiva invitați. Vă spun bună ziua! Uh, Uh, punctele sunt um, înverzirea, apoi plățile, mm, zonele care pot să beneficieze de ajutoare, reducerea progresivă a plăților directe și punctul 4, um, trusa de instrumente pentru reducerea riscurilor. Domnul Tasio Sinetis și alți reprezentanți ai DG Agri ne vor prezenta un studiul de impact și după aceea îi vom vom asculta și intervențiile și uh, acum, Tasos, aveți 20 de minute pentru prezentare, uh, pentru a da apoi cu drumul întrebărilor. Și acum Digi Agri are cuvântul. Thank you, Chairman. Uh, thanks for... Mulțumesc, domnule președinte di salutarli. Mă scuzați, spune domnul președinte, vreau să mă folosesc de această ocazie pentru a le ura bun venit producătorilor de lapte din uh, regiunea pe care am menționat-o. Există mai mult de 40 de producători de lapte care au venit astăzi alături de noi și țin să le mulțumesc că sunt alături de noi și mulțumesc domnului Tarabela că i-a invitat. Tasa să ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi succint. Astăzi vă voi prezenta un rezumat a două prezentări pe care le-am făcut la Comisia Specială pentru Agricultură din cadrul Consiliului. Unul dintre documente are de-a face cu aspectele de distribuire a propunerii, iar celălalt cu perspectiva pe piață. În ceea ce privește perspectiva pe piață, trebuie să spun următoarele. Vorbim despre noi elemente care integrează anumite elemente pe care le avem deja în ceea ce privește ce se va întâmpla până în anul 2020 pe piața agricolă. Vă voi arăta care sunt principalele rezultate. Cu siguranță acestea vor avea un impact asupra măsurilor pe care le propunem. Iar apoi, în a doua parte, mă voi axa pe evaluarea de impact. Vom vedea exact ce am identificat noi acolo. Vreau să spun încă de la început că, în evaluarea de impact, nu am studiat exclusiv acele măsuri care au fost propuse. Veți vedea câteva puncte. Am analizat care sunt opțiunile și apoi am ajuns la niște propuneri care nu au neapărat o corespondență unul la unul. Să începem cu perspectiva pe piață. În acest an, lucrurile arată diferit față de ceea ce făceam în trecut. Anul trecut am început deja la revizuirea pe, la jumătatea termenului, deci avem deja rezultatele recoltei de vară în Uniunea Europeană și în, în emisfera nordică, dar am mai adăugat și un element nou și anume o prezentare a, pe termen scurt a piețelor agricole din Uniunea Europeană. Ne dorim să fie crescută transparența și informația pe toate piețele. Acest lucru l-am făcut în această prezentare. Apoi ne-am folosit de uh, Uh, elementele macroeconomice cele mai recente de la colegii noștri de la DG dar ne-am folosit și de alte surse care depășesc uh, ceea ce am primit de la DG În acest grafic puteți să vedeți diferențele în, între situațiile economice. Cu albastru aveți uh, creșterea accepta, așteptată. Vorbim despre luna martie 2008, adică exact înainte de criza financiară, iar apoi cu portocaliu vedeți care sunt diferențele. Vedeți diferența între ce ne așteptam să se întâmple acum 3 ani și situația cu care ne confruntăm astăzi. Această diferență de concentrare are cu siguranță o influență asupra cererii, dar și asupra ofertei când vorbim de produse agricole. Însă cea mai mare diferență pe care o vedem vine de fapt într-un alt grafic. Ceea ce vedeți aici este evoluția prețurilor la produsele agricole. Vedem uh, îngrășăminte, energie, Aici avem niște index, vedem că există o traiectorie constantă din 86 până în 2004. După aceea observăm o creștere foarte mare a tuturor prețurilor. Prețurile agricole au crescut cu peste 60%, în cadrul îngrășămintelor prețul s-a triplat și la energie prețul a crescut de 4 ori. Observăm că prețurile merg mână în mână pentru diferitele produse. Acest element ne arată următoarele. Cum va răspunde sectorul agricol la aceste provocări? Situația devine tot mai complexă. Vedem care este nivelul prețurilor. Acum, aceste prețuri pe piața existentă joacă un rol mic. Cel mai important este acum ca agricultura să se ajusteze acestor noi provocări. Ce observăm în ceea ce privește creșterea de cereale? Observăm tendințele în acest grafic. Dacă vă uitați um, la linia de exporturi și importuri, ne așteptăm ca acestea să rămână la nivelurile din prezent. Nu ne așteptăm să fie mari uh, schimbări în ceea ce privește cererea de furaje însă crește, crește foarte mult creșterea de cereale pentru biocombustibil. Vedem o situație similară cu ceea ce se întâmpla în agricultura din SUA acum câțiva ani. În ceea ce privește culturile arabile, acum biocombustibilii, după cum am spus, sunt cei care pun totul în funcțiune. Ne așteptăm ca prețurile să rămână mari creșterea din Uniunea Europeană se află la un nivel mai jos decât în regiunile cu care intrăm în concurență. Porumbul și grâul vor continua să aibă de câștigat în ceea ce privește zonele, de, zonele alocate față de alte cereale. Semințele oleaginoase vor continua să crească, dar la un ritm mai scăzut. Iar apoi, în ceea ce privește specla de zahăr, această creștere va continua, însă știm că se cultivă foarte mult în Brazilia sfeclă de zahăr, așa că prețurile vor crește în continuare. Apoi, la carne, observăm că și aici se va înregistra o creștere a cererii. Situația în Uniunea Europeană e următoarea. Credem că vom rămâne exportatori neți de carne de porc și carne de pasăre în viitor. Ne așteptam să fie niște probleme pe piața în ceea ce privește carnea de pasăre. Apoi există o creștere continuă în ceea ce privește produse pe bază de lapte. Și credem că există un uh, potențial de creștere favorabil, însă global va, vom înregistra o descreștere pentru că alții cresc mai mult decât noi. Cam asta ar fi situația de pe piață. Ce am făcut în evaluarea de impact? 20 de direcții generale au fost implicate în proces, direc direcții generale din comisie. A fost un exercițiu care s-a desfășurat din aprilie 2010 până în iunie 2011. Ne-am consultat foarte mult și cu publicul, am uh, primit peste 517 contribuții. S-a cerut o politică agricolă comună puternică, bazată pe o structură pe doi piloni. S-a cerut o mai bună stabilire a obiectivelor, ecologizare și o integrare mai bună a pacului cu alte politici. Acum, în ceea ce privește metodologia de care ne-am folosit, au existat analize interne, atât la nivel macroeconomic cât și sectoral. A existat un workshop internațional în care s-a spre rezultatele pe care le-am obținut. Aici au venit diferiți um, experți de la diferite instituții, cum ar fi Banca Mondială și așa mai departe. Am avut și contribuții de la grupurile de conducere, au mai existat și contribuții ale colegilor din alte direcții generale din comisie și s-au făcut niște studii economice și de perspectivă de la un centru în Sevilla. Apoi ne-am folosit și de studii externe în ceea ce privește pacul. Nu voi intra în uh, detalii în ceea ce privește obiectivele, productivitatea, competitivitatea, mediu, schimbarea climatică, performanța și eficacitatea acestei politici. Însă acestea sunt, aceștia sunt factorii pe care am uh, evaluat diferitele opțiuni. Apoi există mai multe scenarii. Cel de ajustare. Acesta se baza pe faptul că uh, Eșecul cel mai mare politic e distribuirea sprijinului, așa că ne doream să existe o mai bună echitate în ceea ce privește distribuirea plăților directe. Apoi, la a doua opțiune, am numit-o integrare. Aici regăsim elemente de ecologizare, de ecologizare a primului pilon. Apoi a mai existat încă o propunere, la începutul discuției s-a bucurat de foarte multă atenție, o propunere care se axa pe felul în care ar putea să arate prețurile agricole foarte mari. De aceea nu era, de nevoie, era, nu era o nevoie de plăți directe aici. O parte din bani trebuia să se întoarcă înapoi la contribuabil, iar restul la dezvoltare rurală. Cum ați văzut în graficul de dinainte, există o creștere în ceea ce privește prețurile de input. Așa că această opțiune a devenit mai puțin relevantă decât era ea în trecut. Am evaluat aceste scenarii în diferite feluri. În anexa prezentării veți vedea pe ce ne-am bazat. Am făcut un rezumat al scenariilor bazându-ne pe obiective. Ne dorim o creștere a competitivității în uh, acele regiuni care sunt cele mai competitive. Astfel, dacă se merge așa, s-ar, ajunge la uh, renunțarea la producție în cele mai puțin competitive. Când ne-am bazat pe competitivitate, am ajuns la rezultate mai bune, dar costurile administrative erau crescute. Apoi, scenariu de redistribuire. Aici ne-am axat pe două lucruri, începând de la justificarea plăților directe. Aceste plăți directe sunt date pentru anumite regiuni. Am încercat să vedem cum, arată, cum ar putea să arate această distribuire a plăților directe dacă ne axăm fie pe criterii economice, fie pe criterii de mediu. Un asemenea scenariu este cel pe care îl vedeți acum în imagine, cu albastru. Vedeți unde există sprijin acum, în euro pe hectar. Linia roșie arată media europeană, iar ceea ce vedeți cu linie frântă e unde ar fi statele membre dacă distribuirea sprijinului s-ar baza pe un criteriu care ține cont de două treimi din PIB și o treime din valoarea adăugată în sectorul agricol. Dacă ne dorim o alocare mai complexă, bazată pe factori de mediu, așa ar arăta lucrurile, cum vedeți acum. Observați că există diferențe dacă fac o comparație între cele două imagini. Vedeți că impactul de distribuire se schimbă în funcție de, stat mem- de statele membre. În anexă veți găsi un tab un tabel mai detaliat cu diferitele criterii de care ne, ne-am folosit și felul în care s-a făcut o clasificare a acestor criterii pe fiecare stat membru. Veți ajunge la concluzia la care am ajuns și noi. Este foarte greu, dacă nu imposibil, de a ajunge la o distribuire obiectivă a sprijinului. De aceea am trecut la o abordare mai pragmatică. Pe baza mediei europene ne-am propus ca obiectiv să acum diferența dintre această medie și 90% dintre acesta, o treime din acest gol ar trebui să fie acoperită prin propunerea despre care vorbim acum. Cu siguranță se va discuta atât în Parlament cât și în Consiliu înainte de a se ajunge la o decizie. Însă, distribuirea sprijinului nu ar trebui să, cont, să țină cont de ce se întâmplă doar în primul pilon al PAC, ci trebuie să avem o perspectivă mult mai largă, și anume să se știe poziția statelor membre și bugetul comunitar general. În ceea ce privește ecologizarea, ne-am uitat la costurile care ar trebui să le suportăm pentru diferitele măsuri de ecologizare. ne-am folosit de o rețea de date, am pornit de la premisa că fiecare fermă din Europa ar trebui să implementeze aceste măsuri. Am estimat costurile, în primul rând uitându-ne la partea de ferme care ar trebui să acopere anumit cost din ecologizare. Media ar fi în felul următor, 80% din fermele europene ar trebui să suporte anumite costuri, cea care rămâne în urmă e Irlanda și asta pentru că situația e puțin diferită acolo, așa că nu ne așteptăm la schimbări majore. Apoi am calculat costurile totale în medie pe stat membru și aici sunt incluse costurile de ecologizare, am renunțat la această opțiune pentru că atunci când vorbim de control e mult prea dificil de implementat. Media euro pe hectar pentru ecologizare la nivelul european ar fi de 33 de euro pentru toate acele zone care ar putea fi luate în considerare și ar fi 41 de euro dacă ne concentrăm doar pe fermele care ar trebui să facă ceva. Însă, la această medie există diferențe semnificative atât între statele membre cât și între tipurile de, produc de producție. Însă aici aș dori să spun ceva pentru că deja a existat un anumit grad de confuzie în legătură cu anumite rezultate. E normal dacă ne uităm la cât de complexă e situația. Costul pentru acele zone în care există o concentrare pe ecologie, pe care le avem în rezultatele, analize, în rezultatele analizei, există aici două seturi diferite. Odată este afectat costul pe hectar, adică mai mult de 260 de euro pe hectar, și apoi mai există un cost total de 6 euro pe hectar și asta pentru că în jumătate din zonă nu ar trebui să se facă nimic, iar restul ar intra în imaginea de ansamblu. Observați aici o harta Uniunii Europene care ne indică distribuirea regională a acestor costuri. Cu cât e mai verde culoarea, cu atât, mai mari, cu atât sunt mai mari costurile. Unde verde închis se trece de 50 de euro pe hectar. Am analizat și situația fermierilor mici și asta pentru că am vrut să ne asigurăm că redistribuirea nu va afecta fermierii mici să ei să poată să aibă acces la o schemă simplificată. Există diferențe semnificative între statele membre, le vedeți cu verde, iar ce vedeți cu linie dreaptă, pe axa din dreapta, e procentele de sub 5 hectare, pe, corespondente pentru sub 5 hectare. În acest grafic se vede alocarea bugetară și numărul de beneficiari în schema pentru fermierii mici, dacă bugetul total al statelor membre ar fi de 5%. Cu albastru deschis vedeți uh, partea de beneficiari care se află sub prag. Iar culoarea mai închisă, culoarea violet, ce vedeți aici, e suma de bani cheltuită. Vedeți, după Letonia avem Estonia. Toate statele membre de la stângă de Letonia au 1000 de euro pe beneficiar mic. Aceștia și-ar cheltui toată, tot bugetul. Din dreapta, Letonia începând cu Estonia, state membre ar avea mai puțin bani disponibili pentru a își ajusta bugetul și de aceea la sfârșit am făcut propunerea de a crește aceste praguri cu 10%, astfel încât statele membre se poată să treacă la un nivel mai înalt dacă își doresc. M-aș opri aici din motive de timp, dar uh, voi răspunde la orice întrebări detaliate aveți, fie astăzi, fie mai târziu. Vă mulțumesc foarte mult! Mai este și o anexă cu mai multe grafice care țin de această prezentare. Mulțumesc! Bine, grație. Credo că ci sta... Mulțumesc foarte mult. Cred că avem suficiente informații pentru a lansa uh, discuția. Avem o listă destul de lungă de oratori înscriși la cuvânt și am să dau cuvântul imediat domnului vicepreședinte Niculescu, după care vom asculta ceilalți colegi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului director pentru prezentarea făcută. Aș începe prin a spune că această comisie nu dorește să fie ignorată și acest Parlament nu dorește să fie ignorat. Noi ne-am exprimat deja punctul de vedere cu privire la ceea ce ne dorim de la viitoarea politică agricolă comună, iar acest Parlament a cerut mai multă echitate în repartizarea plăților directe între statele membre. Nu rezultă așa ceva din propunerile Comisiei. Eu cred pur și simplu că această propunere nu poate fi acceptată. Nu există nicio justificare obiectivă în spatele propunerilor făcute de Comisia Europeană. România nu va accepta această propunere și în același timp va formula încă două solicitări. În primul rând, uh, scurtarea perioadei de implementare treptată a plăților directe. Noi dorim ca această perioadă să se încheie în 2014, nu în 2016, cum este prevăzut în tratat, pentru că trebuie să pornim pe picior de egalitate cu celelalte state membre. România poate fi un furnizor important de produse alimentare pentru Uniunea Europeană, dar pentru aceasta trebuie să aibă parte de un tratament corect din partea partenerilor noștri, din partea colegilor noștri din uh, Uniune. Uh, nu cred că putem accepta această propunere, nu cred că există vreo justificare obiectivă în spatele acestei propuneri, uh, de aceea așteptăm informații suplimentare din partea Comisiei Europene, cum anume s-a ajuns la aceste calcule, cum anume s-au stabilit aceste propuneri. Mulțumesc! Grazie, Niculescu, onorevole... Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte Niculescu. Doamna Patrao, Patrao Neveș. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun, înainte de toate, că astăzi, în sală, avem 25 de directori de la Confederația producătorilor agricoli din Portugalia, deci ei de fapt reprezintă toate sectoarele agricole din Portugalia și sunt prezenți pentru că viitorul agriculturii tuturor statelor membre se află astăzi în joc. Și acest viitor este în joc pentru că eu sunt convinsă în mod sincer că la comisie nu s-a respectat o promisiune fundamentală uh, și anume să existe o o adevărată echitate, o adevărată egalitate. Eu nu regăsesc această egalitate în propunerea făcută de comisie. Și de altfel, dați-mi voie să vă spun că în S-a, evocat de foarte multe ori nevoia aceasta de adaptare a agriculturii la piață. S-a subliniat faptul că productivitatea Uniunii Europene în domeniul agriculturii e mai slabă decât în regiunile uh, cu care intrăm în concurență. Ni s-a spus că alte regiuni au o creștere mai bună decât în Uniunea Europeană. Însă noi știm foarte bine că în Uniunea Europeană există reguli mai numeroase ce trebuie respectate, care implică costuri mai mari și avem o piață care este foarte permeabilă față de importurile care vin din alte regiuni ale lumii. Și atunci, în aceste condiții, se vorbește despre o redistribuire a ajutoarelor, a plăților. Mi se pare destul de greu de înțeles cum anume putem să găsim, să regăsim egalitatea, echitatea în această propunere. Uh, ba din potrivă, eu văd că pentru Portugalia ne aflăm în aceeași situație că, uh, și anume ne aflăm în clasament pe locul 24, 150 de euro pe hectar, în ori Portugalia, Portugalia până acum n-a avut decât 173 de euro pe hectare și rămânem deci exact la aceeași poziție, numărul 24 în clasament. Și mă întreb cum anume am putea să câștigăm această luptă uh, a competitivității cu alte țări care în mod sistematic primesc mai mult decât alții. Nu astfel vom putea să câștigăm. Dacă e să facem bilanțul și să analizăm cifrele comisiei, în 2004 Uh, țara mea a cunoscut o creștere care a reprezentat 3%. Acum, ecologizarea a devenit necesară și este avantajos să urmăm această cale, dar uh, Măsurile acestea trebuie să fie adaptate uh, statelor membre, fiecare, celor 27. Există soluții care trebuie și pot să fie luate în considerare în cadrul ecologizării, dar vedem că multe dintre ele nu au fost preluate, nu, au fost, nu figurează în document și există măsuri care favorizează mai mult țările din nordul Europei decât țările din sudul Europei. Și deci vedem că nu există această, uh, acest tratament egal în uh, cadrul ecologizării ecologizării și atrag atenția dumneavoastră asupra unui fapt și anume că noi în țările din Sud ne confruntăm și cu un proces de deșertificare și trebuie să, trebuie să avem la îndemână posibilități de a uh, combate acest fenomen trebuie să avem uh, un sistem de irigații pentru a putea produce fructe și legume. Și un alt aspect pe care doresc să-l evoc uh, se referă la modulare. Ce anume? De fapt, cum am putea să avem o soluție care să ne permită să trecem de la primul la al doilea pilon și între, avem o diferență de 5% și pentru al doilea pilon să avem de 10%. nu ni se pare acest lucru incoerent și aceste incoerențe, de fapt, nu, nu nu pot să ne convingă. Uh, și nu e singurul element. Vedem că în anumite state membre există o distribuire a uh, tuturor uh, ajutoarelor directe, plăților directe până în 2014, ori Comisia prevede o convergență totală în 2029. Și vedem că această lipsă de egalitate, de echitate, este prea flagrantă. Nu ar trebui să avem o uniformizare a regulilor dacă ne dorim cu adevărat o reformă uh, dacă ne dorim într-adevăr ca Uniunea Europeană să uh, fie capabilă să-și asigure uh, nevoile în materie de produse agricole de una singură. Mulțumesc. Um, domnul Oișlin Martin. <clears throat> Ja, ich hätte einige Fragen. Da, aș avea câteva întrebări. În primul rând, aș vrea să știu cum s-a ajuns la toate aceste date. Uh, S-a vorbit despre un anumit fel de dezvoltare. Ce fel de factori au fost luați în considerare? S-au luat factori exterior, s-a vorbit despre biocombustibili și ce se întâmplă în acest domeniu. Da, într-adevăr, e o dezvoltare care influențează foarte puternic și alte domenii politice. Însă vorbim aici despre o politică europeană care duce la această situație. Apoi, un alt aspect. în statele membre din cauza unor schimbări. Acum există această împărțire neechitabilă între diferitele state membre. Aș vrea să știu cum s-a ținut cont și de aceste state și mă refer aici la situația pentru diferitele dimensiuni de ferme care există în Europa. S-a vorbit la un moment dat și despre nemai cultivarea produselor agricole pe anumite, pe anumite sectoare. Ce se întâmplă dacă am putea să ne folosim din nou de asemenea terenuri care nu mai sunt folosite acum? Văd acum foarte clar care sunt obiectivele reformei, să crească productivitatea, să, să crească competitivitatea vorbim despre o politică care se orientează după piața mondială sau ne-am pus noi altfel de obiective politice? Ar trebui să avem altfel de obiective politice. Din nou, important e să vedem ce vrem să facem în ceea ce privește competitivitatea, însă acesta nu trebuie să fie elementul central. Va bene. McGuinness, a te la parola. Mulțumesc, doamna McGuinness. Mai rad. Uh, thank you, Chairman, and um, thanks. Uh- mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc uh, reprezentantului Comisiei pentru această prezentare detaliată. Am citit documentul aliniatele și cred că e nevoie să avem o dezbatere deschisă. Um, mi s-a părut fascinant. Eu nu sunt economistă, însă încerc să văd care, sunt, care va fi impactul asupra uh, economiei. Mă bucur de faptul că studiul de impact din text se referă la acele marje care sunt din ce în ce mai reduse pentru uh, producători din cauza creșterii prețurilor la diferite uh, uh, elemente. Și ar fi nevoie de un oarecare suport la un moment dat pentru ei. Întrebarea mea este următoare în ceea ce privește aceste praguri naționale pe care anumiți colegi din Portugalia, din Latvia și așa mai departe au evocat, din România au evocat și rolul Parlamentului acesta, pentru că mie mi se pare că aici sunt multe detalii care de fapt au fost lăsate pe mai târziu în actele delegate și aș vrea să am câteva clarificări Uh, cum anume, când anume Parlamentul acesta, care are un rol specific uh, în ceea ce vește redistribuirea între statele membre, va putea interveni. Aș dori să știu uh, acest lucru pentru că e un aspect important. Apoi, uitându-mă la studiul de impact, se pare că nu o să ne putem uh, restricționa la bugetul pe care îl avem în momentul de față la îndemână de care dispunem. Pentru că nu putem să cerem în plus agricultorilor să facă și eforturi în materie de ecologizare și mă întreb cum vom face pentru a plăti acest lucru. Nu știu dacă bugetul va fi suficient. Uh, cât de realist este acest lucru? și pentru a adăuga câteva îngrijorări față de cele deja menționate referitor la ecologizare, am mai făcut câteva observații. Știu că chiar și în țara mea acest lucru nu o să fie uh, uh, prea simplu. Uh, va fi o problemă, va fi o problemă și a trebuit să fim conștienți în cadrul comisiei noastre. Și anume, controlele uh, ce vor fi efectuate ca urmare a acestor propuneri. Am îngrijorări mari în ceea ce privește rolul auditorilor, cum anume, vor, uh, cum anume operează aceștia și faptul că acest proces este unul destul de ținut în secret. Uh, poate că ar trebui să cunoaștem mai bine detaliile unei astfel de auditări, pentru că Întotdeauna trebuie să așteptăm până când vom avea concluziile, însă noi suntem parlamentari și ar trebui să avem un proces mai transparent care să ne permită să vedem cum funcționează sistemul. Și asta în fiecare etapă, nu doar la final, în momentul în care se ajunge la concluziile finale. Pentru că unele uh, date, unele cifre se referă la situația din 2006 în anumite state membre. Deci nu știm exact care este metodologia. Da, acesta este documentul pe care l-am în fața ochilor. Atâta știu doar despre modul în care vor fi redistribuite plățile directe și vor, uh, știu doar că se vor crește numărul uh, controalelor, vor crește numărul de dificultăți pentru agricultori și pentru statele membre. Și mă opun acestui lucru și resping cu fermitate acest lucru uh, până când Comisia va recunoaște că acest lucru va pune probleme serioase pe viitor. Molto bene, grazie all'onorevole Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, doamnă Meghine, Are cuvântul doamna Reimers. De fapt, am doar două puncte pentru care vreau să pun întrebare în ceea ce privește ecologizarea, în primul rând. La studiul de caz s-a ținut cont și de ce s-ar întâmpla dacă multe sau mai puține ferme nu își doresc să treacă prin procesul de ecologizare pentru că ar fi prea multă birocrație sau nu pot să facă acest lucru. Iar apoi vorbim despre costurile de ecologizare, însă cum s-a ajuns la aceste costuri? S-a ținut cont de anumite pierderi de profit? pentru că, cu siguranță, situația va arăta cu totul altfel în statele membre față de cum arată aici în discuția noastră politică. Cam atât până acum. Mulțumesc! Mulțumesc, Brita! Acum, domnul Caniete. Doamna Caniete, domnule președinte, în primul rând sunt de acord cu antevorbitorii mei cu cele spuse despre această propunere făcută de comisie la sfârșitul lunii iunie. A fost o surpriză completă. Noi aici, în Comisia Agri, am lucrat mult la liniile directoare politice. Am adoptat două rezoluții am reușit să ajungem la un anumit nivel de compromis, care era acceptabil pentru aproape toți membrii comisiei. De aceea, aș dori să subliniez din nou ce a fost important pentru țara mea și cred că și pentru multe alte țări. În primul rând, principiul echității, atunci când vorbim despre distribuirea plăților directe sau despre alte resurse financiare pentru agricultură. În al doilea rând, s-a căzut de acord că reforma trebuie să se bazeze pe criterii obiective. Nu să se bazeze pe o anumită sumă de bani, apoi se face o formulă cum să se distribuie această sumă, astfel încât să se răspundă la diferite nevoi. În al treilea rând, s-a căzut de acord că trebuie să existe o perioadă de tranziție rezonabilă, un fel de formulă pe care am găsit-o pentru toată lumea. Și de aceea am mai multe întrebări. Prima are de a face cu plățile directe. Când noi state membre aderează la Uniunea Europeană, noi, statele, noile state membre, când am aderat, am fost forțați să acceptăm această propunere. Fie eram de acord, fie renunțam cu totul. Ni s-a spus că vom primi plățile directe în etape până în anul 2013. Aceste plăți se bazau pe referința istorică, adică cândva prin anii 90. Acum, cu propunerea făcută de comisie, când vorbim despre distribuirea fondurilor, care se face pe baza acelorași date istorice, acestea urmând doar să fie ajustate, ei bine, eu cred că o asemenea abordare este inacceptabilă. Pentru că acum, la 20 de ani după sau probabil 30 de ani după căderea zidului Berlinului, uitați că ne folosim de aceleași referințe și asta pentru a adopta noi politici moderne agricole. Apoi, am fost deosebit de uimită să aflu următoarele. Țara mea, Letonia, va primi în plăți directe în anul 2020 aproximativ 54% din media europeană. Așa ceva nu este acceptabil, iar eu nu pot să le explic acest lucru cetățenilor letoni. Nimeni nu ar accepta așa ceva. Întrebarea mea e următoarea. A existat un alt principiu în rezoluția adoptată în Comisia Agri. Spuneam că ar trebui să existe o anumită plafonare ar trebui să existe partea cea mai mică din medie pentru orice fermier din Uniunea Europeană. Aș dori să știu cum arată valoarea de impact pentru 120% și 80% pe hectar. În Letonia, noi am spus că pentru șapte ani vorbim de 700 de milioane. Deci vorbim de bani puțini, dar care ne-ar aduce pe picior de egalitate. Ar aduce pe picior de egalitate politica agricolă în UE. Nu cred că avem nevoie de o reformă care, din momentul în care a fost anunțată, va duce de fapt la un nou val de negocieri pentru următoarea reformă. De această dată trebuie să venim cu o reformă bună care să fie acceptabilă pentru fermierii noștri, dar care să fie acceptată și de public în general, astfel încât agricultura europeană să fie puternică și competitivă la nivel global. Vă mulțumesc! Mulțumim! Acum domnul Iar are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am patru întrebări legate de prezentare. Prima are de-a face cu bugetul. Întrebarea foarte simplă, câți bani sunt la dispoziție? Aceasta era inițial întrebarea mea, dar acum au intervenit și alți factori. Vorbim despre diferitele părți, o parte vine de la statele membre, o parte din partea Comisiei. Așa că întrebarea mea este de la ce buget porniți? Câți bani există pentru politica agricolă europeană pentru viitor? Și acum, o întrebare legată de plățile directe. Acesta este cuvântul cheie. Alinierea arată puțin ca după un principiu aleator. Mi-aș dori să existe măcar un principiu matematic pe care să-l putem recunoaște aici, să putem să stabilim ceva. Pentru că am analizat că X% din costuri în Uniunea Europeană arată așa, ne dorim să existe o valoare minimă și o valoare maximă. Atunci când trebuie să luăm o decizie politică, trebuie să avem aceste cunoștințe. Pentru că e clar că trebuie să mergem în continuare cu aceste plăți directe. Însă e nevoie de o bază științifică. Mi-aș dori să existe aceasta. O a treia întrebare. Ați vorbit despre ecologizare și costurile acestea. Apoi ați mai vorbit și despre acele ferme care deja îndeplinesc criteriile de mediu. Poate ați putea să ne dați mai multe informații pornește Comisia de la premisa că există deja ferme care îndeplinesc criteriile ecologice? Dacă da, atunci ajungem la următoarea întrebare. De ce se confruntă acestea cu o birocrație crescută? Toate, toate fermele care se implică în acest domeniu ar trebui să fie scutite de astfel de dificultăți. Ar face foarte bine pentru ecologizarea la nivel european. Apoi, legea pentru întreprinderile mici. Ne-ați dat diferite exemple în acest sens. Există exemple și în Germania. Eu pornesc de la premisa că acest Small Business Act este, de fapt, ceva facultativ. Adică statele membre pot să hotărască să nu se folosească de această legislație. Am înțeles eu greșit? E facultativă sau obligatorie? Mulțumesc! Grazie onorevole Iar, onorevole e poi vicepresidente Mulțumesc domnule Iar, doamna Costinger. Mulțumesc, domnule director, pentru prezentarea foarte inter- interesantă. Ați vorbit despre producția de zahăr la începutul prezentării și ne-ați spus foarte clar că va crește producția de bioetanol și pe viitor. Acum ne confruntăm cu această um, premisă. Cota pentru zahăr în septembrie 2015 va cădea cu un an mai repede decât ne-am fi așteptat noi. Reforma în ceea ce privește zahărul am văzut cât putem asigura la nivel european din acest tip de producție. Există date în cazul în care situația va arăta altfel și anume costurile nu vor crește pe piață, ci vor scădea, ce strategie europeană am putea avea în acest sens? Și apoi, cu ce răspuns venim în domeniul zahărului atunci când vorbim despre siguranța alimentară? Pentru că ne dorim să asigurăm niște standarde de producție la nivel european. Care ar fi instrumentul de care ne putem folosi și pe care îl putem oferi producătorilor? fermele ar putea să treacă repede la alte tipuri de producție. Și de aceea cred că e important să existe niște standarde în ceea ce privește produc producția maximă în acest sector. Apoi, în ceea ce privește controlele, există oare deja cifre în ceea ce privește ecologizarea la primul pilon pentru statele membre? Ce înseamnă aceasta? Am văzut ce se întâmplă în al doilea pilon și programele care există acolo. Aceste state pot să se bucure de o eficiență mai bună a costurilor. Însă avem aceste trei măsuri obligatorii în primul pilon, dar care duc la probleme în al doilea pilon pe anumite tipuri de ferme, când vorbim de măsurile de ecologizare. Ce deci avem destule cifre în acest sens? Apoi, doamna McGuinness a spus și ea că noi ne bazăm pe faptul că vom putea să controlăm costurile administrative și în uh, ceea ce privește ecologizarea. Există în acest sens vreo, evalua- vreo evaluare de impact? Să vedem ce vor avea de suportat statele membre în viitor în acest sens. Mulțumesc! Grazie, onorevole Costinger. Vicepreședinte Vacekovski e poi George Lyon. Mm, domnul vicepreședinte Koșefovski. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că sunt pe deplin de acord cu cele spuse de domnul Niculescu, de doamna Calniete și cu cele spuse de ceilalți oratori în ceea ce privește uh, nedreptatea acestor plăți directe. Uh, am avut ocazia să mă exprim pe această temă de mai multe ori în această comisie, deci n-am să-mi repet argumentele. Cu toate acestea, aș dori totuși să subliniez un lucru, și anume că nu este acceptabil din punctul nostru de vedere uh, noi ca deputați din acele țări care sunt în mod clar dezavantajate. Nu putem să fim de acord cu această propunere, pentru că cum am putea noi să reprezentăm societatea noastră, oamenii care ne-au ales, dacă suntem de acord cu astfel de propuneri? Uh, toată lumea își dorește să uh, schimbăm în mod radical politica agricolă comună, dar nu uitați că Uniunea Europeană se bazează pe anumite valori și nu ne putem permite să răsturnăm cu totul aceste valori. Ne bazăm pe dreptate, pe echitate, um, echitate uh, de care, solidaritate de care trebuie să dea dovadă acele țări care sunt mai avantajate față de uh, acele țări care sunt mai dezavantajate. Uh, deci e clar că nu putem să fim de acord cu ideea că cei care au avut mai mult în trecut ar trebui să aibă și mai mult acum și cei care au avut puțin în trecut ar trebui să aibă și mai puțin acum. Nu se poate. Uh, pentru că dacă am acceptat acest lucru, e ca și cum am acceptat discriminarea. Și atunci am, am răsturnat cu totul uh, întreaga Uniune Europeană. Ar exista din ce în ce mai multe discrepanțe și discrepanțe care vor crește și se vor accentua. Notați că acele țări care sunt discriminate, noile state membre, dar nu numai, uh, uh, am ascultat-o și pe doamna Patrao Neveș, care a vorbit de situația dificilă a fermierilor din Portugalia, care nu e o țară care a aderat recent. E bine, vedem că uh, pierdem argumente. Uniunea Europeană, Uniunea în sine, are nevoie de o agricultură puternică peste tot în teritoriul european. Și deci această propunere uh, făcută, uh, care se meargă până la 90% din medie, mie mi se pare că este o discriminare reprezintă doar 90% din medie și ni se spune acum că dintr-o dată doar o treime va fi acceptată. Ori asta nu are nimic de a face nici cu dreptatea, nici cu logica, nici cu echitatea. Noi suntem reprezentanți responsabili ai alegătorilor noștri și nu putem accepta o astfel de propunere. De aceea așteptăm ca să se întoarcă la noi Comisia cu o propunere uh, corectă. Uh, cu criterii obiective și nu vom renunța la acest lucru. Reforma trebuie să aibă loc însă în anumite condiții. Mulțumesc care cuvântul domnul George Lyon, după care domnul Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului director din partea Comisiei pentru această prezentare. Am patru puncte pe care aș fi vrut să le subliniez. În ceea ce privește modelul de distribuire pe care l-a ales Comisia de bază de lucru, puteți să ne explicați de ce s-a ales acel model care face cea mai mică redistribuire? De ce să alegeți acel model care să Uh, nu, nu acoperă decât o mică parte a diferențelor, în loc să acopere, știu eu, 50% uh, sau să meargă chiar până la 75% din acoperirea uh, diferențelor de plăți directe. În momentul în care ați făcut evaluarea de impact, puteți să alegeți, să ne explicați de ce ați ales scenariul în care distribuirea este cea mai redusă. În al doilea rând, Uh, v-ați referit la ecologizare și măsurile ce sunt necesare pentru ecologizare. Ați uh, încercat să vedeți care ar fi evaluarea de impact față de măsurile pe care le propuneți? Uh, în materie de eficacitate, spre exemplu. Ați putea să ne explicați ce ar, fi, ce ar însemna controlul, auditarea. Am putea să renunțăm eventual pe parcurs la anumite opțiuni. Încă două alte puncte. Și mă refer aici la birocrație, la adevărata birocrație în care va începe să apară încetul cu încetul. Uh, vorbind despre autoritățile competente și alte autorități. Uh, acestea au îngrijorări și anume îngrijorări față de modul în care se vor descurca agricultorii. Uh, mulți dintre ei se tem că vor exista mai multă birocrație, mai multe probleme în implementarea concretă a acestor măsuri și aș dori să știu dacă uh, există o cerință de minimum 5% de personal uh, care să se rotească în posturile legate de agricultură. Uh, aș dori să știu cum anume uh, cin, o, o rezervă de 5% din posturi care să fie consacrată doar administrației ar putea să facă față acestor uh, riscuri de birocrație crescândă. Cum anume, întreprinderile, fermele se vor descurca? Autoritățile, bineînțeles, fac astfel de evaluări, dar aș dori să știu care este părerea comisiei. Și acum, propunerea dumneavoastră în ceea ce privește plafonarea. Uh, trebuie să vedem care va fi evaluarea pe care o vor face statele membre referitor la acest lucru. Și uh, Uh, nu știm exact care sunt cifrele, beneficiile pe care această metodă le va genera. Se pare că acestea sunt destul de reduse. Și atunci, aceste propuneri de plafonare, uh, ce se va întâmpla cu ele? Cum le veți utiliza pentru a evalua în mod individual cum se descurcă agricultorii, fermierii? Și cum veți evalua care este o poveste de succes, care este un caz fericit? Uh, Uh, cei care au reușit. Că, cum veți face? Veți ajunge, intrați în fermă și vă uitați la oameni dacă sunt fericiți? Cum anume se vor, uh, se vor face aceste lucruri? Uh, veți avea personal suficient pentru aceste controle? Și apoi, știți că există 27 de țări membre diferite, deci veți avea foarte multe sisteme de plată diferite. Și cum veți face toate aceste plăți? Veți, veți, veți avea uh, funcționari diferiți cu niveluri de salarizare și de plată diferite și uh, aș dori să știu dacă puteți să-mi dați câteva explicații despre modul în care dumneavoastră gândiți și modul în care autoritățile competente evaluează astfel de propuneri care vin din partea dumneavoastră. Cum, ce fel de primire uh, au acordat unor astfel de propuneri în diferitele state membre? Mulțumesc! Grazie George, Jim Nicholson e poi Luis. Mulțumesc George. Jim Nicholson are cuvântul acum. Și apoi domnul Capula Santos. În primul rând, aș dori să spun și eu că a fost o prezentare excelentă, însă există anumite lucruri care mergeau un pic prea departe, însă probabil ni s-a spus ce com- a spus comisia ce vrea să auzim. Probabil lucrurile stau de fapt diferit în realitate, pentru că, doamnelor și domnilor, adevărul e că trăim într-o lume foarte volatilă, cu niște piețe volatile. Felul în care arată piața acum s-ar putea schimba în șase luni enorm și aceasta e o problemă de care trebuie să ținem cont și trebuie să încercăm să muncim cu astfel de factori. Mai am o întreagă serie de îngrijorări legate de această situație. Am auzit ce au spus George și Marieta în legătură cu aceste îngrijorări și în uh, sectorul agricol nu vorbim despre directivă ca atare, ci despre cum este aceasta implementată la nivel de stat membru, cum poate fi interpretată această directivă la nivelul statelor membre. Și aici există diferențe între statele membre. Trebuie să întreb următoarele. La o creștere cu cât a birocrației va duce această propunere? câte controle vor trebui să suporte fermierii, cu cât vor crește aceste controle a fermierilor în zonele din care aceștia fac parte. Așa că câte vizite suplimentare vor avea, câte inspecții suplimentare vor avea loc? Dacă așa va arăta controlul agricol în viitor, atunci trebuie să plecăm. Noi, în Irlanda de Nord, avem foarte multe probleme cu amenzile. Nu are, ni se spune că nu, nimic nu are de-a face cu, agri, cu agricultura. Dar nu e așa. Totul începe de la agricultură și de la interpretarea diferitelor legislații de aici. Iar noi nu putem să ne permitem să plătim acest preț mare. Trebuie să ne fie foarte clar ce fel de propuneri vin odată cu măsurile pentru ecologizare și așa mai departe. E oportunitatea pe care o avem de a fi acum un adevărat coșmar birocratic, cel mai mare coșmar birocratic pe care l-a văzut Uniunea Europeană. Nu se va ajunge decât la o creștere a costurilor pentru administrație, la o creștere a birocrației și nu se va ajunge la niciun fel de rezultat pentru producerea de mai multe alimente într-o perioadă în care cetățenii de acest lucru au nevoie. Iar azi, exact asta se va întâmpla. Mulțumesc! Grazie Jim. Luis Capula Santos e poi Dancila. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mulțumesc. Vou fazer uma apreciação política. Muito Mulțumesc, domnule președinte. Uh, nu am să fac o evaluare politică a ceea ce ni s-a uh, prezentat, pentru că interlocutorii noștri nu sunt uh, uh, din uh, acest uh, capitol. Mulțumesc pentru prezentare și forma în care uh, a fost făcută prezentarea uh, pun în evidență intențiile comisiei și uh, noi uh, Eh, trebuie să ajungem la majorități, majorități parlamentare care să ne permită să uh, modificăm uh, lucrurile. Aș avea o întrebare. Mi s-a propus, dacă mi-aduc bine aminte, uh, că trebuie să avem un prag minim care ar trebui să fie vizat de toate statele membre, dar mi s-a spus și că trebuie să existe un plafon maxim pentru ca statele uh, Uh, pe care statele să-l primească. Or, graficele prezentate în studiile, studiul de impact, uh, tehnicienii care au elaborat aceste slide-uri uh, au vrut să pună o, o limită la 90% din prag. Aș vrea să întreb de ce nu s-a ales 100%. Punctul de 100% a fost o alegere politică uh, sau uh, nu s-a de, ținut seama deloc de ceea ce am adoptat noi în cadrul majorității. Mă alătur colegilor mei care au spus că prezentarea a fost excelentă, dar după cum am putut observa din uh, discursurile antevorbitorilor mei, multe din lucrurile prezentate nu sunt în concordanță cu așteptările statelor membre. Am să mă refer doar la câteva puncte și anume consider că realocarea unei treimi a diferenței dintre 90% din media europeană a plăților directe și nivelul actual al plăților directe din statele unde nivelul plăților directe sunt situate sub media europeană, este clar că sunt, este insuficientă. De asemenea, faptul că unele state, și mă refer aici la România, țara din care provin, ajung la plata de 100% în 2016, este ca și cum am porni la drum cu aceleași reguli, dar cu un start, start uh, uh diferit, ceea ce arată că este categoric o lipsă de echitate în uh, propunerea Comisiei. De asemenea, consider că trebuie analizate implicațiile instituționale a modului de implementare a componentei de înverzire a plăților directe, pentru că este clar că în această situație avem uh, un risc de creștere a birocrației. De asemenea, având în vedere că la nivel european numai 6% dintre agricultori sunt tineri, două treimi fac parte din uh, generația de peste 55 de ani, aș vrea să întreb Comisia dacă crede că este o repartizare corectă de doar 2% din fondurile politicii agricole comune pentru fiecare stat membru pentru sprijinirea tinerilor fermieri. Grazie, onorevole Dancila. Adesso Albert Des e poi... Mulțumim, doamna Dăncilă. Acum domnul Des are cuvântul. Domnule președinte, mulțumesc, îi mulțumesc și domnului director general pentru prezentarea făcută. În Germania avem o vorbă care spune, da, aud ceea ce se spune, dar îmi lipsește credința. Da, am auzit ce aveți de spus, dar nu văd unde e logica. Nu pot să înțeleg logica acestei propuneri. Directorul general uh, eu vin din, domnule director general, eu vin din Germania, însă sunt de acord cu colegii mei din alte țări care au fost foarte critici cu privire la această propunere, cu faptul că nu se țină cont de faptul că fondurile trebuie să fie împărțite echitabil în Uniunea Europeană. Trebuie să ținem cont aici de mai, multe, mai mulți factori. Dacă mă uit la cifrele din Portugalia, mă uit și la pilonul 1 și pilonul 2 și vorbim despre media europeană de 200 și ceva de euro. Însă observăm că cifrele sunt mult mai în spate. Propunerea trebuie să fie consolidată. Acele state membre care sunt mult sub medie sunt cele care trebuie să primească mai multe fonduri din al doilea pilon în pilonul întâi. Trebuie să se facă acest lucru. Și nu se poate fără cofinanțare. Și al doilea pilon trebuie să fie cofinanțat. Și de, a, Aici comisia trebuie să fie mai clară, să schimbe lucrurile, dacă nu, din nou va trebui să, să venim cu îmbunătățiri. Va trebui să discutăm în lunile următoare mai mult. Ce m-a enervat în această propunere a comisiei? Nu are de-a face cu comisarul pentru agricultură neapărat, ci e legată și de alți uh, comisari. Ei nu țin cont de rapoartele venite din Parlamentul European și vorbeam despre prelungirea termenului până în 2020. Comisia acționează aici împotriva Parlamentului. Comisia nu a ascultat deloc cerințele formulate de Parlamentul European. Și de aceea aș dori să știu de ce Comisia a trecut pur și simplu peste Parlament în acest sens. Mulți colegi de ai mei au spus și despre următorul fapt. Aceste propuneri nu vor face decât să ducă la o creștere a birocrației. Auzim și diferite zvonuri, se aude că în comisie deja se pornește de la premisa că va crește birocrația cu 5%. Dacă comisia vorbește ea însăși deja despre o creștere cu 5% de uh, a birocrației, eu sunt sigur că va crește cu vreo 20%. Și mai vreau să vorbesc și despre costurile de înverzire. Să zicem că există un cost X pentru aceste costuri de ecologizare, fie că vorbim de 40-50 de euro. Trebuie să fim sinceri și să le spunem fermierilor ce se va întâmpla cu aceste costuri. Să le spunem că să le spunem ce fel de costuri vor reieși. Trebuie să le spunem foarte clar fermierilor noștri ce se va întâmpla. Un alt punct pe care îl vreau să-l menționez e legat de aceste 5% din profit s-ar putea să existe o perspectivă bună, pentru că dacă încercăm să, să îngrădim niște profituri foarte mari. Pentru că dacă ai un profit foarte mare, clar, nu mai vorbim acum despre, aceste, despre echitate. Însă cu aceste 5% stabilite nu se ajunge la obiectivele produse. Pentru că mai există și alte ferme care nu au un profit atât de mare. Și atunci aceste 5% nu ne duc la obiectivele pe care ne dorim, ci doar la o creștere a birocrației și apoi acești fermieri uh, vor trebui să plătească impozit sau să dovedească că ei se află deasupra celor 5%. Eu nu văd cum se poate pune în practică acest aspect. Parlamentul are foarte mult de lucru în ultimele luni. Questo è proprio sicuro che dovremo lavorare molto, caro Albert. Si... Sunt sigur că va trebui să facem foarte multe, da, ai dreptate, Albert. Dla małych gospodarstw... Domnul Zichescu, pentru a încheia. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să știu cum propunerile pentru micile ferme vor afecta uh, aceste ferme de, în mod structural uh, și asta pe termen lung. Ieri, nouă regiuni din Austria, din Franța, din Germania, din Italia, din Polonia, au semnat o poziție comună Referitor la politica agricolă, uh, dezvoltarea rurală uh, și dezvoltarea micilor uh, ferme în regiunile lor, acolo unde structura fermelor este destul de fragmentată. Și atunci mă întreb, regiunea va fi un criteriu ce va fi luat în considerare per ansamblu sau se va ține seama de numărul de angajați din ferma respectivă. Și acest lucru ar trebui să, aș vrea să știu dacă se aplică și în zonele, fermele din zonele muntoase. Și atunci aș dori să știu care sunt diferențele între pilonul 1 și pilonul 2, modificările ce sunt introduse uh, schimbările acestea. Drept să vă spun, nu văd niciun fel de analiză uh, de această natură în prezentarea făcută. Acum, Comisia afirmă că uh, au existat uh, criterii obiective care vor fi aplicate în cel de-al doilea pilon și atunci mă întreb eu de ce nu se aplică criterii obiective și la primul pilon. Iar întrebarea următoare se referă la articolul 38 Uh, referitor la sprijinul acordat producției. Ceea ce nu înțeleg eu aici este ce se întâmplă cu sectorul tutunului. Deși știm că tutunul este produs în ferme foarte mici, uh, tocmai pentru a elimina șomajul și așa, mai departe, uh, uh, Știm că de multe ori uh, cultivarea tabacului uh, în opinia publică este legată de uh, țigări, ceea ce are un efect, o imagine negativă. Și atunci, ce se va întâmpla cu aceste regiuni? Această, această producție va crește? Cum ar putea să fie acest lucru posibil? Cum de s-a ajuns la un astfel de rezultat? Chiar dacă prețurile pe piață, să admitem, vor scădea, ă, producția în principiu va trebui să crească. Producția de sfecle de zahăr în principiu ar trebui să crească. Aș mai avea și alte întrebări referitoare la modul în care se înscriu regiunile rurale în politicile de coeziune, pentru că se pare că dumneavoastră uitați despre acest lucru. Onorevole Domnul președinte, mulțumesc domnule Sikierski, mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul. Dacă nu mai sunt și alte solicitări, atunci dați-mi voie să fac și eu câteva observații înainte de a da din nou cuvântul domnului uh, director din partea comisiei. Una prima considerație, colegi, la vorrei fare su di noi. În primul rând aș vrea să mă refer la noi. Criticile sunt clare și aș spune chiar că uh, există uh, puncte de vedere bine de, definite uh, exprimate aici și uh, trebuie să trecem acum la faza propunerilor. Aș vrea acum să mă întorc către raportorii fictivi pentru a le spune că a venit momentul să facem o sinteză între noi, de să încercăm să luăm în considerare diverse posibilități și să vedem ce se întâmplă și în partea Comisiei pentru a avea o urmare a acestei uh, acțiuni uh, critice uh, de, în care e nevoie de propuneri. Este de asemenea necesar să avem cât mai repede cu putință criteriile de repartiție pentru al doilea pilon, deoarece nu avem cifre precise și trebuie să continuăm să uh, nu, nu putem să continuăm în a uh, adânci diferența dintre uh, ultimele 12 state uh, intrate mai uh, recent, în timp ce uh, absența resurselor nu le permite să uh, avanseze uh, pe cât de rapid se dorește. În momentul în care vom avea aceste cifre, aș vrea să știu și dacă uh, aveți o dată pe care să nu o propuneți. Uh, și acum, Tasos, nu știu care dintre dumneavoastră va interveni. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru comentarii. Sunt uh, folositoare și sunt uh, lucruri pe care, de care ținem cont atunci când venim cu o propunere. Vreau să spun de la început că domnul Capula Santos a vorbit despre această diferență noi v-am prezentat aici o imagine din punct de vedere politic a ceea ce am făcut. Așa cum am spus înainte, s-au luat decizii care rămân la nivel politic. Cu siguranță veți primi mai multe clarificări în legătură cu acestea atunci când momentul va fi cel potrivit. Foarte multe dintre întrebări s-au avut de-a face cu echitatea și distribuirea echitabilă. De aceea cred că e important să încep de la acest punct. În studiul de impact, pe care vi-l voi trimite într-o variantă rezumată, veți vedea diferite scenarii și cel pe care l-ați sugerat în ceea ce privește diferitele plafoane, apoi 80%, 120% și așa mai departe. Toate acestea există deja și sunt publice. Însă, când ajungem la distribuirea sprijinului, începând de la echitate, atunci trebuie să ne punem o întrebare fundamentală. Eță de ce? Și pentru noi, cel mai important element prin care ne evaluăm propunerile a fost să ținem cont de obiectivele pe care ni le-am propus în ceea ce privește plățile directe. În trecut, aceste plăți directe veneau pentru a sprijini venitul fermierilor. Acum, plățile directe vin din faptul că ne dorim un aspect comun. Ne dorim să susținem atât din, din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere de mediu sectorul ferm, fermilor, fermelor. De aceea există două criterii, criteriile economice și criteriile de mediu. Acum, primul lucru care se leagă de criteriile economice e, cu siguranță, venitul. Sunt sigur că argumentul echității pentru statele membre se face într-un mod total diferit dacă e să comparăm salariile la nivelul statelor membre. Nu considerăm că totul trebuie să arate la fel, dacă nu există o convergență economică. Acesta a fost unul din criteriile despre care am vorbit. Apoi, într-o lume ideală, Prețurile la teren ar trebui să reflecte productivitatea și astfel ar putea să fie cel mai bun ghid pentru noi în ceea ce privește cum ar trebui să arate acest ajutor. Însă am făcut studii extensive pe piețele de teren și aceasta este departe de a fi ideală sau perfectă. Ce am făcut? Aș vrea să putem să vedem acum pe monitor diferitele criterii de care ne-am folosit noi. Ce veți vedea în tabelul care va apărea acum pe monitor, pentru un moment nu îl vedem, mă vedeți pe mine, deși e și tabelul, da, ceea ce vedeți acum uh, pe axa verticală, cu litere foarte mici, ei bine, vedeți diferitele state membre. Pe partea orizontală vedeți criteriile de care ne-am folosit puterea de cumpărare, PIB-ul pe cap de locuitor, valoarea adăugată pe hectar, unitatea de muncă anuală pe hectar. Apoi avem criterii de mediu, apoi avem uh, zonele diferite Natura 2000, zonele de Natura 2000 din area totală și pășunile permanente din area totală. Ce aș dori să faceți? să identificați statul membru pe care doriți să vă concentrați. Și aici, cu două cruci, vedeți cel mai pozitiv criteriu pentru acel stat membru. Cu o cruciuliță sunt criteriile care sunt pozitive, dar într-un grad mai mic. Aici le vedeți pe cele neutre, apoi pe cele negative și acum pe cele foarte negative. Deci când încercăm să identificăm obiectiv, criterii obiective pentru alocare, atunci vedem rapid faptul că e ușor de spus, dar aproape imposibil de introdus. De aceea, ceea ce vedeți în propunere e de fapt o, a, o abordare pragmatică. Nu am scris acest lucru, dar asta e. Iar această abordare pragmatică reflectă și următoarea realitate. Dacă ne dorim să trecem la o mai bună armonizare în statele membre, ei bine, vom fi constrânși nu doar de criteriile pe care le-am folosit până acum pentru alocarea sprijinului, dar și de alte considerații care trec de cele discutate astăzi cu dumneavoastră, și anume alocarea de sprijin în primul pilon, în al doilea pilon și bugetul general iar toate acestea trec de ceea ce am discutat aici. Însă, așa cum v-am spus, tot ceea ce am făcut este public și vom face un rezumat și vă vom trimite aceste informații cu niște detalii mai concrete. Un al doilea punct care a fost atins de majoritatea dumneavoastră are de a face cu birocrația și legătura cu ecologizarea. Tocmai de aceea am ales aceste trei măsuri specifice pe care le-am ales. Sunt singurele tipuri de măsuri pe care le-am identificat care pot fi duse la îndeplinire cu un nivel minim de costuri administrative sau control suplimentar. Toate acestea ar trebui să fie deja disponibil, disponibile. Și aici mă refer la întrebarea domnului George Lyon, Exact de aceea am renunțat la acest, la acest green cover, pentru că atunci ne întrebăm când vom încerca să identificăm dacă există sau nu există acest factor pe un anumit teren. Și aici există foarte mare diftatele membre din emisfera nordică și cele din emisfera sudică. Dar e, un, e o măsură care apare ca fiind foarte pozitivă în toate valorile de impact o regăsim în al doilea pilon. Cum, cum am estimat aceste costuri uh, adiționale? Nu știu despre zvonurile legate de cele 5%. Noi am făcut niște analize detaliate, măsură cu măsură. Și acestea ne arată niște costuri administrative legate de ecologizare ca fiind la 15%. Din aceste costuri trebuie să fie scăzute beneficiile unor alt, altor elemente de simplificare. Există mai puține cerințe statutorii și există condiții mai bune agricole în primul pilon. Va exista o agenție în toate regiunile din statele membre care se ocupă de aceste plăți se ajunge la o simplificare pentru fermierii mici, iar 30% dintre beneficiari reflectă de fapt 3% din zonă, așa că nu vor avea o povară foarte mare, ca și cum ar fi sub uh, schema normală. Există măsuri pe care le-am luat. Există multe detalii minore despre care nu vorbesc, dar care duc la o scădere din aceste costuri. Deci e un domeniu pe care l-am analizat foarte bine. Însă ne putem pune următoarea întrebare. De ce trebuie să introducem aceste măsuri de ecologizare în primul pilon când există deja când există deja ecocondiționalitatea, în al doilea pilon. Și aici vedem schimbarea fundamentală de logică, adică direcția în care ne dorim să se îndrepte pacul. V-am arătat foarte multe grafice, v-am arătat acel grafic care arată nu doar o creștere în ceea ce privește bunurile agricole, acest lucru se întâmplă la nivel mondial, deși în Uniunea Europeană, însă costurile de producție cunosc o creștere și mai mare. Fermierii de astăzi au o alegere simplă. Dacă îmi doresc doar durabilitatea mea economică, atunci mai bine fac tot ceea ce îmi stă în putință să minimizez costurile de producție. Iar acest lucru înseamnă foarte clar niște metode mai intense de producție. Însă, pe de altă parte, dacă ne uităm la durabilitatea economică și de mediu, atunci trebuie să introducem o combinație care să îi ajute pe fermier să o ia în această direcție, pentru că vorbim și de beneficii pe termen scurt, dar și pe termen lung. Și exact acest lucru am încercat să-l facem. Probabil că nu am ales modul cel mai bun și suntem deschiși la discuții, însă Ideea fundamentală aceasta e. Am estimat cât de bine am putut care ar fi costurile acestor măsuri suplimentare. Ce nu am estimat și am spus foarte clar în analiza noastră, nu am ținut cont de anumitele beneficii de mediu, acestea sunt greu de cuantificat și nu am estimat nici riscul ca fermierii să treacă la metode mai intensive de producție din nou. E ceva ce se observă aici și acolo. De ce nu am ținut cont de toate acestea? În ceea ce privește prețurile în agricultură, astăzi nu are nimic de a face cu lucrurile fundamentale de pe piețele agricole. Majoritatea lucrurilor care influențează acum uh, agricultura vin de din afară. Putem să ne uităm la prețul uh, de la un anumit uh, produs, vedem cum influențează alte produse prețul acestuia și toate acestea diferă de ceea ce se întâmpla, să spunem, acum 5 ani pe piață. Ați mai avut un alt set de întrebări foarte pertinente care aveau de-a face cu relația dintre măsurile din primul și al doilea pilon. Peking. În mare parte, mare majoritate a măsurilor uh, pe care le cunoașteți nu vor fi afectate de către ecologizare. Ce va face ecologizarea este că va susține agricultura peste tot în teritoriul european, peste 50% din teritoriul european, dar lasă posibilitatea să existe măsuri mai țintite în cel de-al doilea pilon. Există cu siguranță ferme care vor fi în mod clar afectate și am putea spune că în acele cazuri statele membre ar trebui să calculeze uh, care ar fi costurile suplimentare uh, um, sau profitul suplimentar uh, provocat de aceste măsuri. Dar este evident că va exista și un cost suplimentar de producție. De aceea, în mare parte, noi credem că uh, măsurile acestea nu vor fi afectate în mod semnificativ. Și un ultim punct la care doream să mă refer e cel legat de o oarecare confuzie Uh, haideți să fim clari. Nu vrem să lăsăm nimic deoparte. Pentru că știm că există anumite terenuri care vor fi afectate și impactul asupra producției va fi unul destul de mic. Dacă facem o analiză plecând de la baza de 5% uh, și dacă ne uităm la rata uh, care este în momentul de față pe bază voluntară, am ajunge până la 7%. Și ce s-a întâmplat și cum s-ar întâmpla? De ce anume? Am avea biodiversitate noi am spus și am repetat de mai multe ori, toți colegii noștri și în grupurile de mediu și la Comisia de Mediu, că trebuie să menținem biodiversitatea și nu poți stabili acele coridoare de biodiversitate și nu le poți menține dacă nu ai acele ferme care să fie puse deoparte și care să fie consacrate specific biodiversității și alături de ele să ai uh, ferme mari care întrerup sau uh, împiedică aceste posibilități. Deci, ar trebui să vedem dacă va exista un impact. Cu siguranță că va exista. Aceleași ferme vor trebui să se adapteze și să țină seama și de criteriul biodiversității. Pentru că trebuie să punem capăt monoculturilor. Acest lucru va antrena costuri, evident. Noi, plecând de la toate dovezile pe care le avem și de la toate cifrele care le avem, sunt, suntem mai degrabă de părere că vor exista costuri în acest sens. Și în final, acum, în ceea ce privește cotele de zahăr, Cred că nu ar trebui să uităm că înlăturarea cotelor a permis ca producția să crească. Și să vedem că acest lucru a adus și anumite oportunități. N-ar trebui de asemenea nici să uităm că Sistemul acesta cu o producție fixă în momentul în care prețul este foarte volatil nu reduce volatilitatea prețurilor, ci mai degrabă o accentuează. Și Filozofia noastră continuă să fie următoarea. Cea mai bună metodă pentru a susține fermierii este să existe o, un venit care să fie garantat, deci fermierii să știe dinainte ce preț pot spera și să înlăturăm de pe piață orice semnal care ar incita piața să aibă uh, prețuri volatile pentru uh, anumite produse. Aici nu vorbim doar de redistribuirea sprijinului și a plăților directe între statele membre, ci vorbim de o revizuire completă a sistemului original de plăți directe, așa cum a fost el conceput. Acum, în ceea ce privește uh, cel de-al doilea pilon, avem anumite elemente în, în, ă, în ă, analiza noastră, însă decizia cum anume aceste lucruri se vor organiza, trebuie să vă spun sincer, nu pot să vă spun în, acum. Poate că am uitat anumite răspunsuri. Uh, știți unde suntem, știți unde lucrăm, știți că suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a vă da toate răspunsurile pe care doriți să le obțineți și vă mulțumesc pentru atenție. Bine, grație a Tasso Soniotis. Mulțumesc, Tassos Haniotis. Am aprofundat diversele uh, subiecte și cred că acum putem trece la următorul punct pe ordinea de zi, dacă sigur nimeni nu dorește să mai adauge ceva. Uh, Mergem la modificarea directivei 2003 pe 96 a Consiliului privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității. Raportor pentru Agri, domnul Gutierrez. Uh, propunerea revizuirii directivei uh, referitoare la taxarea energiei, introduce un nou sistem de uh, rată minimă uh, bazată pe două componente, reducerea consumului și a emisiei de gaz carbonic. Sunt mai multe propuneri legate strict de sectorul agricol și de aceea Comisia a estimat uh, util un aviz în domeniu, așa încât îi, trec, îi dau cuvântul uh, lui Sergio Gutierrez, reamintind că uh, data de depunere a amendamentelor este de 29 noiembrie 2011 la ora 12. Avem și un uh, raportor al uh, comisiei care poate să vă răspundă eventual la întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Toți colegii știu că aceste costurile energetice sunt deosebit de importante și acestea reprezintă o parte importantă din costurile fixe pe care exploatările agricole trebuie să le contabilizeze. Și e adevărat că aceste costuri energetice sunt variabile, sunt diferite în funcție de statele membre, dar avem totuși o medie la nivelul Uniunii Europene, care reprezintă cam 30% din costurile fixe. Și propunerea, prezenta propunere de modificare a directivei orientarea aceasta nouă este să avem o schimbare a cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității în statele membre, în așa fel încât uh, să avantajăm mai degrabă energiile regenerabile decât energiile uh, de origine fosilă. Așa cum a spus și președintele Comisiei, putem face acest lucru printr-un sistem de impozitare cu două uh, componente. Acest lucru presupune o creștere a costurilor fixe și a costurilor energetice în exploatările agricole, într-un moment în care cu toții știm că există o marjă foarte redusă de rentabilitate a uh, fermelor și având în vedere că situația este dificilă pe piață, având în vedere că există această nesiguranță alimentară și așa mai departe. Deci, uh, dacă uh, avem această marjă de rentabilitate redusă în momentul în care va intra în vigoare această directivă, și anume 1 ianuarie 2013, vedem că vor exista foarte multe uh, ferme care în momentul de față au temeri și față de viitor, față de situația pe viitor. Și sunt chiar și um, uh, diferite avize din partea diferitelor comisii, spre exemplu din partea ITRE, care au pus accentul pe această dublă impozitare. Dar uh, amendamentele din partea Comisiei Econ și amendamentele din celelalte comisii, uh, care bineînțeles ulterior vor fi preluate la Consiliu, deci, dincolo de acest lucru, noi vrem să explicăm care sunt beneficiile pe care le-ar aduce acest lucru față de agricultură. Uh, în multe uh, situații nu există o alternativă uh, față de energia fosilă utilizată în agricultură în principal motorina. Deci avem mai multe obiective care sunt fixate astfel. Să menținem uh, aceste scutiri uh, fiscale sau reduceri de taxe, uh, care de multe ori pot să meargă până, chiar până la taxe de 0%, lucru care este deja preluat în directiva, uh, dar în mod destul de ambigu și atunci am putea să îmbunătățim acest lucru în așa fel încât să avem mai multe siguranță juridică, să garantăm mai multă siguranță juridică agricultorilor noștri, să avem această condiționalitate a uh, stimulentelor fiscale ce pot fi acordate și asta ținând seama și de eficiența energetică pe care o pot avea aceste ferme și, așa cum am spus, e nevoie de elemente de flexibilitate, de anumite condiții. Spre exemplu, să nu fie exigențe la nivel individual, ci să fie exigențe ca deci, aceste cerințe, exigențe de eficiență energetică să se înscrie într-o strategie la nivel național, la uh, nivel de sector de activitate și care să fie uh, organizată pe o perioadă de timp îndelungată, în așa fel încât uh, fermele să aibă posibilitatea să se adapteze. Cel de-al doilea obiectiv, care este deosebit de important, este să avem această flexibilitate în exigențe și anume, agricultura ar trebui să aibă un nou sistem de impozitare care să țină seama de emisiile de CO2 această directivă, plecând de la aceste emisii de CO2, să poată să permită anumite scutiri fiscale și asta în funcție de o listă, listă care există în directiva uh, din 2003, directiva 2003-96. Uh, ce s-ar întâmpla în acest caz? Această directivă, așa cum a spus și Comisia și așa cum a spus și Parlamentul European, în foaia de parcurs, ar trebui să ducă până în 2050 ca la o adevărată uh, uh, eficientizare energetică. Și, în al doilea rând, ar trebui ca la șase luni după intrarea în vigoare a acestei directive, să se modifice 2003, directiva 2396, tocmai pentru a integra în această directivă și agricultura, ca fiind un sector care să poată beneficia de scutiri fiscale plecând de la emisiile de CO2. Și mai mult decât atât, având în vedere beneficiile clare pe care le poate avea sectorul agricol prin această directivă, am încercat să facem un rezumat al tuturor acestor beneficii. Uh, este evident că impozitarea uh, energetică, tratamentul fiscal pe care îl uh, Uh, vom aplica fermelor, acest lucru le va permite să-și îmbunătățească situația. Și ca în această directivă să nu avem o definiție mult prea rigidă, care să nu ne permită să modificăm lucrurile ulterior și care să, nu ne, să, să, să, să lase deoparte anumite concepte, am lansat un apel tuturor statelor membre în așa fel încât să existe o mai bună armonizare a TVA-ului. Uh, pentru că știm foarte clar că acest lucru nu este o competență directă care să intre în sfera de acoperire a acestei uh, directive, dar e nevoie de o armonizare a ratelor TVA-ului aplicate biomasei sectorul acesta începe să aibă anumite, uh, aș spune eu, efecte diferite uh, la nivel transfrontalier, ceea ce numim noi eventuale efecte de, trans, de frontieră în dezvoltarea biomasei, care pot fi diferite de la o țară la alta în funcție de rata de TVA. Și de aceea ne dorim ca în acest raport, de asemenea, să avem amendamente care să ne permită să facem în așa fel încât Parlamentul European să fie inclus printre instituțiile care trebuie să fie informate de către Consiliu despre întregul proces de evaluare, de impact, de modificare a acestei directive. În fine, acestea sunt obiectivele pe care noi am încercat să le obținem prin acest raport, raport care recunosc că este foarte tehnic, și sunt deschis uh, tuturor sugestiilor și uh, uh, discuțiilor împreună cu colegii. Mulțumesc, spune domnul președinte, mulțumesc, Sergio Gutierrez. Avem o cerere de intervenție din partea domnului Herbert Hoffman. Ähm, mulțumesc, domnule președinte. Pot să fiu succint și asta pentru că sunt de acord cu majoritatea lucrurilor pe care tocmai le-am auzit. Doamna Luling este raportor în ECON, adică Comisia de Fond pentru această propunere și ne poate da o privire de ansamblu asupra întregii propuneri. La Consiliu încă nu s-a făcut niciun alt fel de pas înainte. Nu pot decât să repet cele ce au fost deja spuse Trebuie să avem grijă cu ceea ce se întâmplă cu situația impozitării în statele membre. Trebuie să rămânem măcar la ceea ce avem deja obligatoriu din discuțiile pe care le-am purtat în ultimul timp, pentru că dacă nu se va ajunge la o creștere a impozitelor în ceea ce privește combustibilii iar acest lucru ar duce la niște consecințe catastrofale. Sunt uh, și eu de aceeași părere și îl sprijin pe raportorul nostru în cele ce le-a spus despre biomasă. Da, cred că aici e locul potrivit să vorbim despre biomasă. Ar putea chiar, ar putea chiar să vorbim despre un obiectiv, însă nu vorbim aici despre TVA, ci vorbim despre impozitare sub formă de accize. Cred că acest subiect al biomasei va căpăta o tot mai mare importanță. Și de aceea trebuie să fie foarte clar și aici că nu vorbim despre o impozitare a biomasei care să ducă la greutăți în ceea ce privește folosirea biomasei pentru energie. În rest, sunt de acord cu toate cele spuse de raportorul nostru. Mulțumesc! Grazie Herbert. Martin Osling ha chiesto la parola. Ja, ich hätte nur eine Frage, weil... Äh, Aș avea o singură întrebare. În aliniat apare biomasa și se spune că este cea folosită pentru electricitate. Însă nu vorbim despre o depozitare energetică, cum apare aici, pentru că dacă vorbim, de exemplu, despre biogaz, despre biogaz, atunci nu vorbim despre acest aspect. Cred că situația e diferită și nu ar trebui să rămână în text așa cum e. Ce mă uimește, ce nu s-a vorbit? Pe de o parte se vorbește foarte mult despre TVA, însă există cerințe foarte diferite în sectorul agricol în legătură cu acest tip de impozit în Europa. Pe de o parte există această problemă de diferențe și pe de altă parte, în cazul motorinei și pe de altă parte trebuie să ținem cont și de faptul că energia nu ar trebui să fie ce punctul central pe viitor. Trebuie să mergem într-o altă direcție. Și acest lucru lipsește. Știu că discuția în uh, în ceea ce privește agricultura vorbește despre sprijin pentru anumite domenii mai mult, pentru alte domenii mai puțin. Însă ar trebui să fim pentru, energiile, pentru energia nefosilă, să ducem discuția în acest sens și acestea să nu fie impozitate atât de mult. Bun, mulțumesc. Mulțumesc, Martin. Nu există alte cereri de luare de cuvânt. Eh, ba da, doamna Luling, după intervenția eh, din partea comisiei, atunci eh, dau cuvântul comisiei, doamna Coleșanca. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Nu aveam intenția să iau cuvântul, dar aș putea poate să fac câteva uh, Uh, observații generale pe marginea amendamentelor. Vă mulțumesc pentru aviz. Uh, textul propus de către comisie provine de fapt din această necesitate de a reduce emisiile de CO2. E adevărat că propunerea comisiei uh, este oarecum diferită în ceea ce privește agricultura. În orice caz, sectorul agricol va avea posibilitatea să aplice rate mai scăzute pentru combustibilii fosili și uh, știm că în agricultură nu există acel risc de relocare a uh, emisiilor de CO2, uh, lucru care trebuie menționat parapara față de directiva din 2003-96. Noi ceea ce vom încerca este să vedem rezultatul, să vedem care este potențialul sectorului agricol sau subsectoarelor agricole referitor la aceste economisiri ale emisiilor de CO2, reducerea lor. Acum, în ceea ce privește combustibilii fosili, de ce Comisia dorește să revizuiască această directivă? Este tocmai pentru că dorește să remedieze situația actuală referitor la aceste, uh, combusti- acești combustibili fosili. E vorba de uh, modificări, iar pe viitor se vor aplica uh, uh, rate de taxare total diferite pentru acei combustibili care provin din energii regenerabile și nu din energii uh, fosile. Mai există anumite reguli care au fost stabilite în directiva 2003 87 și 2003 96 care în momentul de față nu sunt obligatorii și atunci scopul este definirea biomasei. Uh, biomasa este definită în uh, legislația europeană, e vorba de articolul 2 din protocolul de la Kyoto și care a fost preluată în directiva 2009-28 și e nevoie de criterii uh, sustenabile care să fie aplicate, iar uh, propunerea aceasta se referă la sistemul de impozitare a tuturor produselor energetice, plecând de la definiția în vigoare a biomasei și de la nivelul actual de taxare. Există și un alt amendament, dacă nu mă amendamentul 7, care a fost înaintat de către raportor, dar uh, Uh, pentru a clarifica lucrurile, aș putea spune că plecând de la articolele 5, uh, 2 și 3, uh, acest sistem de impozitare nu se aplică insulelor Canare, pentru că acesta beneficiază de o scutire de impozitare, dar directiva nu se aplică. Precizez, deci nu se aplică. Directiva 2008-118. Foarte bine. Mulțumesc până domnul președinte și acum am să-i dau cuvântul doamnei Luling, după care domnului Gutierrez ca raportor. Si, monsieur le président, en tant que rapporteur. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, în calitate de raportor pentru Comisia Economică și Monetară, care este competentă pe fond, aș vrea să spun că uh, nu ne aflăm în fața unui, unei simple amenajări a unui text existent. Ceea ce propune Comisia este o adevărată revoluție coperniciană cu efecte imediate și pe termen lung. După Mm, în urma discuțiilor pe care le-am avut și a consultărilor pe care le-am avut, aș vrea mai întâi să vă spun că există puncte de vedere puternic opuse de la o comisie la alta, între comisii, între grupurile politice. De exemplu, la Comisia Economică și Monetară, grupul socialist uh, are un raportor uh, uh, fictiv care este pentru mai degrabă și alți colegi care doresc să uh, se uh, să, să aducă amendamente la propunerea Comisiei în forma sa actuală. Am luat notă de asemenea și de poziția statelor membre care toate cu 3-4 excepții și-au manifestat opoziția și trebuie evident să ținem seama de realitățile politice. Eu una mă găsesc într-o uh, poziție ca raportor într-o poziție foarte grea. Uh, voi aștepta diferitele avize, dar cred că numeroși colegi nu au înțeles încă faptul că nu vom avea doar o abordare diferită de cea actuală, adică pe de o parte o, o rată de taxare minimă unică pentru emisiile de CO2, se vorbește de 20 de euro, colegii verzi doresc 30 de euro, și o rată minimă de taxare a energiei aplicabilă uh, fiecărui produs energetic. Uh, eu una sunt favorabilă acestei abordări duale pentru că eu găsesc uh, că vizăm taxarea energiei pe o bază dublă, pe partea energetică și pe bioxid de carbon uh, este mai coerentă decât sistemul precedent, dar trebuie să știm că în plus de această abordare, pe lângă această abordare, Comisia mai propune și proporționalitatea între diferitele surse de energie și aici apar cele mai mari probleme. De exemplu, uh, un exemplu concret, uh, Comisia dorește să uh, fie mai multe accize pe motorină decât pe benzină. Or, această proporționalitate ar trebui să fie menținută, nu numai pe ratele minime, ci și pentru că statele, cele mai multe state membre au um, rate uh, superioare celei minime, ceea ce va duce la o accentuare foarte puternică. Ca să vă dau un exemplu concret, în Germania creșterea ar fi de 31 de, 31 de centime la litru de motorină. Sigur că există o perioadă tranzitorie, dar aceasta va crea enorm de multe probleme. Nu există. Nu E, nu există niciun studiu de impact în ceea ce privește politica industrială, niciun studiu de impact pe propunerea Comisiei în ceea ce privește inflația, pentru că toate tot transportul va fi supus, va suporta aceste prețuri la motorină, uh, prețuri mult mai ridicate. Ori nu puteți să înlocuiți motorina uh, în funcționarea uh, camioanelor poate într-o oarecare măsură cu gaz, dar totuși și nu puteți să faceți nici ca tractoarele să meargă cu benzină. Deci trebuie să știm ceea ce uh, aduce toată această um, situație în agricultură și uh, există și colegi din alte comisii care consideră că trebuie să fie taxată toată lumea, pentru că aș, ei, ei consideră că mm, consideră efectele creșterii prețurilor asupra climei. Avem un obiectiv referitor la schimbările climatice, obiectiv 2020, dar se face abstracție de repercusiunile pe politica agricolă, politica de pescuit, politica industrială și în ceea ce privește inflația. Eu vroiam pur și simplu să vă spun toate aceste lucruri pentru că totul este mult mai complex lucrurile sunt mult mai complexe. Eu cred de asemenea și că nu trebuie să amestecăm TVA și accize. Uh, putem să uh, facem, uh, să avem așa o, um, o, o um, dorință, dacă, dacă vreți să se îndeplinească, dar în ceea ce privește uh, diferitele uh, niveluri între accize de la o țară la alta, o singură țară are prețuri uh, la motorină mai ridicate decât cele de la benzină, e vorba de Marea Britanie, dar toate celelalte țări nu sunt în aceeași situație și deci ar trebui să vedem unde vom, uh, vom, uh, la ce, ce rezultat vom ajunge. Încă nu, nu suntem în, în situație de codecizie. Uh, e nevoie de un vot unanim în Consiliu și trebuie să sperăm că în Consiliu, Consiliul va da dovadă de suficientă înțelegere în ceea ce privește repercusiunile acestei situații în agricultură, repercusiuni pe care să le putem evita consecințele negative, puternic negative ale acestei propuneri în, uh, pentru industrie, transporturi, dar și pentru agricultură. Mulțumesc, doamnă Luling. Sergio, dacă uh, dorești să tragi concluziile? Mulțumesc, domnule președinte. Doar pentru a mulțumi colegilor pentru intervenții și pentru a sublinia anumite lucruri, uh, mai ales referitor la cele spuse de doamna Luling. E adevărat, e adevărat că ne confruntăm cu dificultăți, nu numai între diferitele grupuri politice, uh, și asta în funcție, și în sânul grup, uh, comisiilor parlamentare. Uh, e adevărat că e un raport complicat pe o directivă care uh, atinge foarte multe interese. Și cred eu că cel mai important este să vedem care va fi uh, dezbaterea finală referitoare la modificarea acestei directive. Știm că am ajuns la un nivel maxim de emisii de CO2 și acest lucru ar trebui să ne alerteze. Trebuie să facem ceva. De aceea, Cred că e foarte bine că ne aplecăm asupra acestui sistem de impozitare a uh, produselor energetice. E adevărat că noi, la Comisia de Agricultură, trebuie să fim uh, atenți la interesele acestui sector, uh, interesele agriculturii, uh, plecând de la o filozofie comună. Și asta dintr-un motiv foarte simplu. Agricultura în sine reprezintă un aspect pozitiv pentru a controla uh, Uh, modul în care luptăm împotriva schimbărilor climatice și modul în care putem reduce emisiile de CO2. Și așa cum s-a spus și în foaia de parcurs, uh, este de asemenea și un sector care nu uh, se numără printre sectoarele care au un risc de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Deci, prin acest raport, mai întâi apărăm interesele noastre și ale sectorului agricol. Și în al doilea rând, Uh, ne dorim ca agricultura să fie una durabilă, să fie una sustenabilă și, în același timp, ne dorim o reducere a emisiilor de CO2. E adevărat că e o recomandare ceea ce cerem noi în uh, raport. Nu cerem o modificare. Știm că uh, acest lucru este o competență care ține de o altă directivă, dar cred eu că biomasa reprezintă un element important pentru viitorul acestui sector și de aceea vrem să facem această sugestie, această solicitare în aviz. Uh, pentru că acest lucru ni se pare a fi o soluție viabilă în contextul actual al Uniunii Europene. Și cam atât. Uh, pentru a mă referi la cele spuse de colegul Justin. Uh, dumnealui a comentat filozofia directivei. Ceea ce dorește, de fapt, directiva este să echilibreze acele costuri uh, legate de motorină. Doresc să mulțumesc tuturor uh, asistenților mei și secretariatului comisiei noastre uh, și secretariatului grupului socialist uh, pentru sprijinul pe care mi l-au adus, tocmai pentru a îmbunătăți acest, acest document. Acum vom vedea care vor fi dificultățile cu care ne vom confrunta la Consiliu pentru a ajunge la un rezultat. Dar ideea principală este că încercăm să găsim cea mai bună soluție pentru sectorul agrar în acest domeniu. Mulțumesc! Sergio Gutierrez. Mulțumesc, Sergio, vă mulțumesc tuturor. Vă reamintesc că data de depunere a amendamentelor pentru raportul Gutierrez este 20 noiembrie, 29 noiembrie 2011, ora 12. Și acum trecem la modificarea regulamentului 617 pe 2009 al Consiliului de deschidere a unui contingent tarifar autonom pentru importurile de carne de vită de calitate superioară. Raportorul pentru aviz este George Lyon. Vom trece prin urmare la acest dosar important care a fost deja discutat cu ocazia vizitei noastre în luna iunie în Statele Unite. Am vorbit atunci cu autoritățile americane. Raportorul, domnul Lyon, uh, susține propunerea Comisiei. Regulamentul îi va permite Uniunii Europene să respecte un, un acord cu, în două etape Mm, acela că uh, Statele Unite și Canada vor reduce gradual um, sancțiunile uh, impuse Uniunii Europene, în timp ce uh, Uniunea Europeană va va re, uh, revedea contingentul în ceea ce privește uh, importurile de uh, carne. Uh, și aceasta va uh, duce la o punere în aplicare suplă uh, a uh, celei de-a doua etape a acordului. Voi da cuvântul raportorului uh, George Lyon, care apoi sunt prezenți și alți colegi de la DG Agri, dar primul va lua cuvântul George. Te rog, George. Thank you, uh, President, uh, and thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această introducere. Ați acoperit majoritatea punctelor pe care doream să le acopăr. Vreau să spun că acest dosar a fost negociat de Cathy Ashton împreună cu autoritățile americane, astfel încât să se ducă la o rezolvare a acestei probleme legate de carnea de vită care durează deja de câțiva ani, așa că e important să știm Spunem că OMC-ul a spus că interzicerea în Uniunea Europeană încalcă aceste reguli. A lipsit acest argument atunci, deci vorbim despre o problemă care durează de ceva vreme și pe care ne dorim să o rezolvăm acum o dată pentru totdeauna. Așa cum a spus și președintele înainte, prima parte a înțelegerii vorbea de o creștere de, cu 200.000 de tone și asta pentru contingentul tarifar autonom pentru exporturile de carne de vită sau importurile de carne de vită în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a ridicat cam 68% din sancțiunile care erau în vigoare atunci. Acum vorbim despre a doua parte a acordului care crește aceste procente pentru exporturile de carne din SUA de calitate superioară pentru piața lor. Au fost ridicate deja toate sancțiunile. Există mm, anumiți pași care sunt foarte avansați. Ce ne îngrijorează pe noi e această afacere una bună sau una proastă? pentru că avem o opțiune foarte clară, da sau nu. Cred că analizând situația putem spune că vorbim de un câștig pentru Uniunea Europeană, ne garantează dreptul de a avea o interzicie în ceea ce privește ca importurile de carne de vită cu conținut de hormoni. Știm că și această discuție durează de ceva vreme și există deja foarte multe sancțiuni în acest sens. însă trebuie să, ev- să evităm astfel de situații cu multe sancțiuni pe viitor. De aceea am recomandat acestei comisii să sprijine documentul. Apoi am mai început o dezbatere aici pe care vreau să o menționez acum pentru că colegii mei au menționat-o și ei la ultima dezbatere. Ei bine, vreau să îi asigur că am încercat să vedem care ar fi cel mai bun răspuns la această chestiune. Nu cred că a fost corect să facem o legătură între aspecte. Nu, vă spun ceea ce am făcut, așa cum v-am explicat și la prima discuție, atunci când reprezentanții acestei comisii s-au întâlnit cu secretarul pentru agricultură și cu secretarul pentru comerț, domnul Kirk. S-au făcut o promisiune acestei comisii sau o propunere o, pentru o, din partea Statelor Unite, că propunerea lor va fi publicată și apoi vor începe consultările la sfârșitul acestui an. Eu și colegul meu de la PP, care cred că e aici, raportorul, doamna Godeliev, care m-a sprijinit foarte mult în ceea ce privește elaborarea acestui document. Eu, sunt raport... Eu și raportorul de la INTA am uh, cerut într-adevăr să ni se conforme că se va publica acest document în Statele Unite și va fi adoptat în Statele Unite înainte de încheierea acestui an. Și comisarul John Daly, comisarul pentru sănătate, uh, Um, și lui am cerut să ne confirme că și lui s-a făcut acea, aceeași promisiune atunci când a fost în vizită în guvern. Încă nu am primit răs un răspuns la această scrisoare, însă am vorbit foarte clar cu cei responsabili din SUA, cu oficialii cu care ne-am întâlnit și am spus că avem nevoie de un răspuns la această scrisoare, avem nevoie de un răspuns pozitiv, astfel încât să existe un consens politic. Cred că noi am, um, am, ținut cont de fapt, am ținut cont de faptul că promisiunea care ne-a fost făcută va fi până la urmă și onorată. Le mulțumesc raportorilor din umbră pentru ajutorul acordat în această chestiune foarte importantă și mulțumesc și raportorului din partea PP, colegul meu, doamna Godeliv. Ea m-a asigurat că va sprijini recomandările făcute de mine. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie, Joe. Mulțumesc, George. Domnul Schmidt și după aceea doamna Maghier. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că cu toții sunt, putem fi mulțumiți de acest raport. Îl uh, susțin pe raportor în abordarea sa și cred că în momentul în care am avut prima noastră, primul nostru schimb de opinie, am spus foarte clar că uh, ar trebui să știm exact cine anume este responsabil și cine anume se va ocupa de această luptă. Și cred că nimeni nu va renunța la luptă, deci uh, acest lucru este foarte evident. Măsurile luate sunt foarte uh, adecvate, menținem presiunea, menținem atenția, repunem subiectul pe agenda de discuție și uh, este evident că asta ne va permite să discutăm acest subiect în sine. Cred că este metoda cea mai bună pe care o putem utiliza pentru a înregistra progres. Bine, grație. Mulțumesc, domnule Schmidt, și acum doamna McGuinness și apoi doamna uh, Lebran. Mulțumesc, domnule președinte, și eu la rândul meu aș dori să-i mulțumesc uh, lui George Lyon pentru această uh, muncă. Îmi pare, îmi pare rău, îmi cer scuze că nu am fost prezent în momentul în care s-a discutat acest subiect și uh, văd că s-a ajuns la anumite concluzii, dar aș dori să se noteze în mod clar faptul că Există însă câteva subiecte, aș spune eu, de natură tehnică în acest dosar. Dumneavoastră spuneți că deciziile uh, uh, vor fi mult mai greu de luat ulterior în cazul în care nu reușim să ajungem la un acord. Dar știm ce s-a întâmplat în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și știm care au fost măsurile de retorsiune impuse de SUA și uh, nu știu dacă prin uh, neîncheierea acestui acord nu vom ajunge în aceeași situație. Acum, uh, există neînțelegeri în ceea ce privește cifrele, uh, sumele. Nu mă refer la concluzie. Cred că ar trebui să fim corecți și să fim atenți la cifre, pentru că cifrele irlandeze poate nu sunt chiar atât de actualizate. E, din cifrele pe care le am eu, acestea sunt mai scăzute decât cele pe care le menționați dumneavoastră în raport. Uh, un alt aspect. Mă refer la importurile de carne de vită din uh, exterior, referitor la proporții. Când ne uităm la uh, cantitățile despre care discutăm, acestea reprezintă mai mult decât 0,36% din piața totală a cărnii de vite și mânzat din UE. Uh, din cât am uh, calculat eu, ajungem la 7,2%, nu 0,36%. Așa că haideți să fim transparenți și să menționăm cifrele corecte. Și aș mai avea și alte întrebări referitoare la acest document. Accept ce ați spus dumneavoastră și anume să obținem anumite răspunsuri la scrisoarea pe care doriți să o trimiteți și poate că ar fi bine să uh, Uh, primim un răspuns clar, eventual, știu eu, prin fax sau uh, să, să avem acest răspuns și să nu ne mulțumim doar așa de uh, o asigurare că vom avea un răspuns. Nu, să avem un răspuns concret. Uh, știu că acestea sunt observații mai degrabă critice, înțeleg că e un subiect politic deosebit de important, dar uh, Uh, nu cred că putem să uh, ne dăm acordul pentru acest document fără niciun fel de întrebare. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Lebrun. Merci. <coughs> Pardon, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că Uh, în calitatea mea de raportor fictiv, uh, ar trebui, uh, trebuie să salut calitatea remarcabilă a um, raportului și cred de asemenea că trebuie să ne asumăm responsabilitățile care ne revin. Un compromis, un acord nu este niciun răspuns concret în, la modul ideal. Trebuie să ne uităm care sunt răspunsurile care, pe care ni le aduce acest acord și care, din punctul meu de vedere, sunt convenabile și satisfăcătoare satisfăcătoare chiar. În primul rând, este vorba de o fază de negociere um, um, efectivă. Uh, acordurile existente uh, sunt uh, puse în pagină și în felul acesta trebuie să ne declarăm satisfăcuți și să considerăm chiar că există un progres important din acest punct de vedere. În al doilea rând, în um, farfuriile noastre, e clar că nu vom avea carne cu hormoni și asta este un punct important. În al treilea rând este uh, vorba de uh, o chestiune cu mai multe uh, aspecte și trebuie să ținem seama de colegii care doresc să aibă informații mai um, amănunțite. Um, mă gândesc că trebuie să gândim cu anticipare anticipație, cu anticipare uh, în ceea ce privește așteptările noastre în cazul în care nu progresăm așa cum uh, uh, dorim în condițiile, în condițiile actuale care sunt lizibile, situația ne permite să progresăm în ceea ce privește din punct de vedere comercial pe o, și pe de altă parte putem să Uh, începem să stăpânim un câmp de activitate um, pe o piață uh, în dezvoltare uh, care va deveni mult mai favorabilă producătorilor noștri. Deci cred că trebuie efectiv să ne asumăm responsabilitățile și să dăm un aviz favorabil acestui acord. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Lebrun, acum doamna Iegler și după aceea Jim Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. Am și eu am aceleași opinii ca și colegii și colegele mele. De fapt, am primit doar răspunsuri pozitive în ceea ce privește acest actor. Am cerut întotdeauna să se respecte standardele de igienă și acestea să fie conforme standardelor noastre. Între timp am ajuns la acestea, au fost o parte importantă a negocierilor și de aceea tot ceea ce am auzit mă mulțumește foarte mult. Poate ar putea cineva să ne dea un răspuns dintre acești colegi care cunosc mai multe despre acest acord. Am auzit că există anumite dificultăți în ceea ce privește livrările, de exemplu în Germania, până la consumator. Și acest lucru din cauza unor probleme la nivel european. Poate ar trebui să ne gândim, nu neapărat acum, dar în cadrul actorului SITA poate ar trebui să discutăm. Dacă va exista această deschidere, atunci trebuie să avem grijă și de acest detaliu. Mulțumesc! Elizabeth, Jim Nicholson apoi... Mulțumesc, Elizabeth. Jim Nicholson are cuvântul acum și apoi domnul Luis Capula Santos va trage concluziile. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi fi și eu foarte succint. Mă folosesc de această ocazie pentru a-i mulțumi raportorului pentru această înțelegere care vine la timpul potrivit, aș zice. Sunt de acord cu cei care vorbesc despre deschidere și transparență. Da, trebuie să uh, să fim atenți la rezultatele obținute. Da, vorbim de o discuție îndelungată cu Statele Unite, așa că e timpul să avansăm. Ultimul lucru de care aveam nevoie este de o uh, diplomație foarte declarativă. Nu, nu ne dorim să ajungem în același moment și cred că cu toții putem fi de acord cu raportorul. Cred că ar fi foarte bine să primim un răspuns la scrisoarea pe care am trimis-o și să se recunoască și în această scrisoare că răspunsul este unul pozitiv. Vă mulțumesc! Mulțumim, Jim. Luis, ai cuvântul. Que praticamente tudo foi dito, eu queria apenas dizer ao colega Jorge que uh, o grupo Mulțumesc, domnule președinte. Cred că tot ceea ce era cel mai important a fost spus deja și aș dori să spun că uh, grupul meu politic susține raportul domnului George Lyon în întregime. Foarte bine, spune domnul președinte. Uh, din partea comisiei, domnul Cotoni, doriți să mai uh, dați câteva detalii, după care voi da cuvântul final, în final raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac câteva observații referitor la întrebările ce au fost evocate și mai întâi m-aș referi la importanța acestui acord. Uh, acest lucru a fost deja subliniat. Uh, încă mai avem o, această interdicție a, cărții, a cărnii de, uh, de vită tratată cu hormoni și acest lucru, dacă se va menține în continuare, va avea consecințe asupra altor domenii. De aceea este important să menținem în continuare acest, această interdicție. În al doilea rând, Trebuie să găsim totuși o posibilitate de a ajunge la o rezolvare a acestui dezacord. Și uh, sper că acest lucru se va putea face în cea de-a treia etapă. Și de aceea vă rugăm să uh, ne permiteți să trecem de la această două etape la, cea, la a treia etapă. E adevărat că uh, Statele Unite au retras sancțiunile 13 luni înainte de data limită și uh, au făcut-o uh, înainte de vara acestui an, deși ar fi putut să mențină aceste sancțiuni până în anul 2012. Deci este evident că Statele Unite demonstrează că își doresc obținerea acestui acord uh, cu bună credință și își doresc de asemenea să ajungă la cea de-a doua etapă și uh, ulterior, într-o a treia etapă, să ajungem la o rezolvare deplină a acestei neînțelegeri. În momentul momentul în care neînțelegerea este rezolvată, toată lumea își va păstra, își va menține drepturile în cadrul OMC și acest lucru e un, un aspect foarte, foarte clar, reiese foarte clar din memorandumul de înțelegere și ne vom menține drepturile uh, în cadrul OMC. Această soluție, această rezolvare uh, Uh, uh, ne va permite să creăm un mediu de lucru care să fie mai pozitiv în uh, contextul relațiilor noastre cu Statele Unite ale Americii. Și acum, pentru în ceea ce privește BSE, e adevărat că a existat o presiune politică. Uh, după vară, domnul comisar Cioloș a discutat cu domnul comisar Dali și vă mulțumim tuturor pentru uh, sprijinul pe care ni l-ați uh, acordat. Vă mulțumesc pentru scrisorile pe care dumneavoastră, domnule președinte, le-ați trimis domnului Bilsec și secretariatului, ce pot să vă spun că este, uh, e adevărat că facem câteva progrese încet, dar sigur. Și uh, încercăm să rezolvăm problema bugetară E adevărat că acest lucru, în principiu, durează 90 de, zile și ne așteptăm ca până la sfârșitul uh, săptămânii, aceast, până la sfârșitul lunii, această uh, etapă să fie depășită. Și plecând de la acest moment, Statele Unite vor mai avea încă 60 de zile la dispoziție pentru ca părțile interesate să poată să facă comentarii și care va fi rezultatul final încă nu știm, pentru că va depinde de comentarii și de observații. Deci, adevărat că a existat o uh, oarecare uh, activitate din partea Statelor Unite. E adevărat că uh, i-au încercat să avanseze, de aceea dorim să vă mulțumim pentru presiunea de pe care ați exercitat-o față de partenerul american. Știm că există probleme în ceea ce privește aprovizionarea, uh, v-ați referit la acest lucru, dar uh, dacă doriți putem să discutăm acest lucru în mod bilateral sau eventual într-un alt context, uh, în funcție de ceea ce credeți noastră că e mai bine. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Cotoni, și acum dau cuvântul uh, doamnei Haltrol, care este raportor. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimate colege. Vreau să zic că discutăm deja de mult uh, despre acesta în Parlament. Eu lucrez de mult în Parlament și de multe ori colaborarea noastră a fost foarte bună. Îi mulțumesc uh, domnului raportor Lyon. Nici eu n-aș fi putut să scriu mai bine acest raport. Da, am căzut de acord. Foarte bine, intervenție fără microfon. E meritul președintelui, spune domnul președinte. Bine. Intervenție fără microfon. Mă bucur că pot să vorbesc aici, chiar dacă nu vă cunosc destul de bine. Colaborarea a fost foarte bună și cred că putem să încheiem acum o ceartă care durează de 16 ani. În primul rând, două observații. În primul rând, dacă 0,36% sau alte procente, ei bine, de, depinde de cine întrebăm, pe care experții întrebăm, fiecare ne dă o cifră diferită. Însă, cred că putem să cădem de acord asupra următorului aspect. Nu vorbim despre o distorsionare importantă a pieței noastre. Cred că aici suntem de acord. Apoi, în al doilea rând, în ceea ce privește BSE, la început am zis că se poate face această legătură și anume o deschidere din partea americană și în același timp primirea de către noi dar cred că ar fi mai bine să nu facem această legătură, ci să luăm lucrurile pas cu pas. În această după-amiază m-am întâlnit cu reprezentanți ai uh, președintelui american și asta pentru că încercam să pregătim textul pentru săptămâna viitoare și din nou am vorbit despre această vită de calitate superioară și BSE. Cred că trebuie să recunoaștem faptul că SUA și Canada au uh, făcut niște demersuri îmbucurătoare. Cred că suntem aproape de acord cu faptul că putem aproba acest document. Mulțumesc pentru colaborarea foarte bună. Grazie, grazie di cuore. Mulțumesc, din, vă mulțumesc din toată inima, da? Doamna Maghines. Um, with the rapporteur, the figures. Da, probabil în ceea ce privește cifrele, vorbeam cu raportorul, cifrele sunt 0,36% din uh, piața totală de carne de vită. Eu am vorbit despre 7,5% pentru vită de calitate superioară. E doar pentru clarificare și nu schimbă cu nimic discuția. Mulțumesc. Mulțumim. Ricordarvi că eh, Bun. Amendamentele, dacă există, trebuie depuse până pe 29 noiembrie 2011 la prânz. Și acum George Lyon are cuvântul pentru concluzii. Thank you for... Mulțumesc, domnule președinte, și doresc să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuții. Pentru a mă referi doar la câteva puncte, la câteva comentarii. Uh, v-ați referit la encelefalopatia bovina spongiformă, BSE. Da, e adevărat, asta era o idee foarte bună. Noastră a spus, dacă ar fi bine să păstrăm interdicția uh, până când uh, vom vedea ce se va întâmpla cu sancțiunile, uh, lucru care ne va permite să rezolvăm până la urmă această neînțelegere. În ceea ce privește cifrele, eu am primit anumite cifre. E adevărat că e bine acum că dumneavoastră ați menționat acele cifre pe care le aveți și că acestea vor fi consemnate la procesul verbal. Acum, în ceea ce privește beneficiile uh, înlăturării acestor sancțiuni, uh, cifrele pe care dumneavoastră le-ați menționat sunt cele uh, care ar rezulta dacă sancțiunile ar fi înlăturate. Noi am utilizat cifrele uh, valabile pentru fiecare uh, dintre statele membre ca fiind cifrele pierderilor pe care le au în momentul de față. Deci poate că e o diferență de de, de, de viziune, de abordare. Uh, probabil că noastră vă referiți la cât valorează în cifre concrete aceste sancțiuni. Uh, e adevărat că e nevoie, ați spus că e nevoie de o scrisoare de follow-up, foarte bine, eu sunt gata să fac acest lucru și sunt gata să trimit acest lucru la autoritățile bugetare. Uh, sunt în continuare convins că uh, Uh, putem să susținem acest dosar și putem să facem în așa fel încât acesta să avanseze. Deci suntem gata, suntem dispuși să-i trimitem orice fel de scrisoare sau altceva care să-l motiveze și care să permită să ajungă la un uh, rezultat concret. Și apoi ne-am referit și la anumite cote de management și problemele pe care acestea le-ar putea pune în partea canadiană și partea americană. Uh, modul în care Comisia implementează aceste cote ar putea duce la anumite uh, uh cifre, însă am înțeles că rata variază între uh, undeva pe o, în jur de 20%. Și în final aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru cooperare și pentru sugestii și pentru modul în care m-ați ajutat să înregistrez progres pe marginea acestui subiect care este deosebit de dificil. Vă mulțumesc! Grazie, George! Mulțumesc, George! Uh, ultimul punct de pe ordinea de zi pentru reuniunea noastră de astăzi vaccinarea împotriva febrei catarale ovine. Domnul Wojciechowski, um, vă amintesc, uh, dragi colegi, că Parlamentul a aprobat acest raport în prima lectură în luna aprilie. Uh, au apărut divergențe importante pe tabloul corespondențelor uh, față de Consiliu și Schimbul de opinii cu Consiliul s-a încheiat și uh, după raport Consiliul a propus într-o scrisoare din 27 octombrie un acord rapid în a doua lectură pe acest uh, subiect. Acest text va fost distribuit și acum mai dau cuvântul imediat domnului Wojciechowski pentru a ne vorbi de eventuale noutăți apărute. Panie Przewodniczący, wracamy do tej sprawy. Przypomnę, w kwietniu Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ne-a reamintit domnul președinte, revizim acest document. În aprilie, sub o procedură foarte rapidă, am adoptat schimbări la această directivă care permit folosirea unor vaccinuri mai noi în, în cazul acestei boli deosebit de grave. Conform uh, tuturor semnalelor pe care le-am primit, se părea că noile tipuri de vaccin vor putea fi folosite începând cu anul 2011. Însă a avut loc o dispută cu Consiliul. Nu era implicată comisia noastră, ci serviciile juridice ale Parlamentului. Și Consiliul nu cădeau de acord în ceea ce privește tabelele de corespondență, dacă acestea trebuiau să fie sau nu introduse, astfel încât să poată fi urmărită implementarea amendamentelor la această directivă. Personal, nu cred că ideea acestor tabele de corespondență este una proastă. Cred că, într-adevăr, duce la creșterea gradului de transparență atunci când vorbim despre regimul juridic. Cu toate acestea, Consiliul s-a împotrivit foarte mult. Așa că această directivă nu a intrat în vigoare la termenul stabilit inițial. Acum poziția noastră este să renunțăm la ideea acestor tabele. Și asta pentru că acest element nu este unul central. Important este ca directiva să fie adoptată cât mai devreme posibil, astfel încât să nu pierdem noul sezon de vaccinare. Acesta este punctul cel mai important. Am lucrat foarte repede, ne-am străduit să facem tot ceea ce e nevoie pentru a pregăti propunerile necesare și acum suntem din nou gata să facem același lucru. Ne dorim să avansăm uh, cu acest dosar cât de repede e posibil. Mulțumesc! Grazie al vicepresidente Pacicoschi, non so se ci sono colleghi che vogliono pigliare la parola.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 Uh, cu uh, lectura acestui text pentru a încheia acest uh, subiect al febrei catarale ovine. Încheiem pentru astăzi. Mâine începem cu um, reuniunea coordonatorilor și reuniunea, lucrările propriu-zise încep la 9.45. Există observații în sală? Perfect, atunci ne vedem mâine. Mulțumesc. I did oh. <laughs> was the reason because I asked him to last away.